Uh, Dragi colegi, cred că ar fi bine să începem. Cei care vor mai întârzia n-au decât să întârzie. Noi, între timp, începem reuniunea. În primul rând, vreau să-i urez bun venit comisarului Joaquin Almunia, care ne va prezenta uh, în uh, observațiile sale introductive lucrările sale actuale lucrări, cred că lucrați, nu? Sunteți la consultarea interservicii. În orice caz, situația orientărilor privind, ajutoarelor de stat, privind ajutoarele de stat regionale, apoi întrebări și comentarii din sală. Vă rog, aveți cuvântul. Sper că va veni și cafeaua. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mulțumesc tuturor deputaților Comisiei Regii pentru că m-au invitat aici dându-mi posibilitatea unui schimb de opinii. De asemenea, voi avea și șansa de a vă asculta părerile înainte de a întreprinde ultimii pași în discuțiile noastre cu privire la orientările referitoare la ajutoarele de stat regionale. Pentru mine e foarte important modul în care mulți dintre membrii Comisiei dumneavoastră și ai Parlamentului European s-au implicat în uh, această procedură îndelungată de dezbateri. Am apreciat foarte mult inițiativa dumneavoastră de a produce un raport propriu. Acesta a fost foarte util pentru noi în munca noastră. După cum știți, noile orientări pentru perioada 2014-2020 se înscriu într-o strategie mai extinsă privind modernizarea ajutorului de stat. Aceasta a fost uh, lansată de comisie la inițiativa mea în mai 2012. Această modernizare a controlului ajutoarelor de stat are obiectivul de a alinia mai bine cadrul nostru, cadrul ajutoarelor de stat, cu strategia de creștere, strategia Europa 2020 și în același timp are obiectivul de a introduce în toate orientările idei privind mediul în care autoritățile locale și regionale gestionează banii contribuabililor în această perioadă de consolidare fiscală, de resurse limitate, o perioadă care necesită din partea noastră o atenție deosebită asupra modului cum fondurile publice sunt utilizate pentru a susține creșterea și obiectivele comune pe care ni le-am stabilit tocmai pentru a ieși din această criză în cele mai bune condiții. Am spus-o de multe ori, această strategie de modernizare este menită să ajute statele membre și autoritățile publice în general să realizeze mai multe cu mai puțin, să ameliorăm eficiența și calitatea cheltuielilor publice și să ne asigurăm că banii contribuabililor ajung la investiții care nu ar putea să fie făcute fără aceste ajutoare de stat, fără susținere publică. În cazul orientărilor regionale, desigur, aceste principii se, apl se aplică la regiunile din Europa și mai ales la regiunile defavorizate din Europa. Dorim să aducem o adevărată plus valoare guvernării regionale, dezvoltării regionale a acestor regiuni prin orientările noastre actualizate. De asemenea, intenționăm să împiedicăm uh, cursele pentru subvenții dintre statele membre și regiunile din Europa în această perioadă de constrângeri bugetare. Dorim să simplificăm modul în care analizăm proiectele de investiții acoperite de aceste orientări. Dorim ca uh, lucrările Comisiei ale Direcției Generale de Concurență să fie concentrate atunci când analizează proiectele pentru a declara ce ajutoare sunt compatibile pentru că uh, multe ajutoare au un impact semnificativ asupra pieței interne. Dorim să permitem statelor membre să utilizeze sisteme de ajutoare regionale, prin orientările noastre în special, într-un mod mai flexibil și uh, mai simplu, pentru a trata aceste proiecte regionale la nivel național și doresc să vă atrag atenția asupra faptului că este foarte important să analizăm aceste orientări ținând cont de faptul că în uh, perioada de șapte ani de punere în aplicare a acestor orientări vom avea și noul regulament privind derogările în bloc pentru că multe dintre proiectele individuale susținute prin ajutor public vor fi compatibile prin aceste orientări și vor face obiectul unei derogări în bloc, ceea ce va însemna că nu vor face obiectul unei notificări ex ante către comisie, ci vor fi acoperite uh, prin compatibilitatea sistemului și deci vor primi ajutorul fără notificare prealabilă de la Bruxelles. Aș dori acum foarte rapid să menționez cele mai importante schimbări pe care le introducem în orientări. Atunci când modificăm, când actualizăm aceste orientări, ținem cont de faptul că unul din patru europeni trăiesc în regiuni mai puțin dezvoltate. Atunci când am discutat acum șapte ani orientările anterioare, proporția era de 1 la 3. Deci o treime din populația europeană trăia în regiuni acoperite de orientări, iar acum este vorba de un sfert din populația europeană. Ceea ce înseamnă că în ultimii ani, chiar și ținând cont de primii doi ani ai crizei, divergențele regionale în domeniul populației care trăiește în regiuni dezavantajate a scăzut. Deci avem o convergență economică mai mare și am ținut cont de aceasta ca și de condițiile de piață atunci când am redactat aceste noi orientări. Însă, în același timp, ne dăm seama că trecem printr-o criză foarte profundă și grea. Deci, în ceea ce privește populația acoperită de orientările celelalte anterioare, aceasta era de 45%. Acum, în noua redactare a orientărilor regionale, populația acoperită la nivelul UE27 ar fi de 47,2%. În ceea ce privește regiunile cele mai sărace, vom păstra același nivel de asistență, iar pentru toate celelalte regiuni vom propune o reducere uh, de același nivel a asistenței, pentru că este cazul să ținem cont de uh, gestionarea dificilă a finanțelor publice, tocmai în regiunile care ar trebui să fie și beneficiarele acestor orientări. Unul dintre aspectele discutate îndelung și care va fi discutat și aici cu siguranță astăzi este o abordare mai restrictivă a ajutoarelor pentru întreprinderi mari în așa numitele regiuni C. După cum știți, în regiunile A, regiunile cu mai puțin de 75% din PIB-ul european pe cap de locuitor, continuăm să tratăm companiile mari și proiectele mari de investiții în același uh, mod, cu o intensitate de nivel mai redus decât cele pentru IMM-uri. Însă aceste întreprinderi vor beneficia de același tratament. În regiunile C, însă, dorim să avem o abordare mai strictă. Considerăm că efectul de stimulent, că plus valoarea susținerii publice pentru investițiile Uh, în întreprinderi mari este mult mai scăzută decât uh, plus valoarea pe care am uh, constatat-o noi atunci când această asistență a fost oferită IMM-urilor. Pe de o parte, investițiile în întreprinderi mari pot fi declarate compatibile și pot beneficia susținere publică dacă respectă condițiile orientărilor sectoriale. Cercetare și inovare, energie și mediu, capital de risc, toate aceste orientări. În aceste trei cazuri, acestea sunt cele mai importante orientări privind sumele de ajutor de stat. Și în aceste trei domenii lucrăm la o versiune actualizată a orientărilor și probabil că înainte de sfârșitul anului vom reuși să adoptăm orientări privind capitalul de risc și orientări privind cercetarea, dezvoltarea și inovarea și probabil și noi orientări privind energia și mediul, care vor fi de fapt adoptate la începutul anului viitor. În orice caz, înainte să se încheie mandatul acestui Parlament. Însă, cu siguranță, vom avea investiții uh, la întreprinderi mari care nu vor fi incluse în sfera de aplicare a uh, orientărilor privind energia și uh, mediul, dezvoltarea și inovarea sau capitalul de risc. Dacă acestea se întâmplă într-o regiune C, într-o regiune asistată cu peste 75% din PIB-ul european, atunci vom avea o poziție inițială mai, flexibil, mai flexibilă și considerăm, vom considera că putem declara compatibile ajutoarele pentru susținerea acestor investiții cu condiția să fie investiții Greenfield și noi. În acest caz, efectul de stimulent este un factor foarte important de care trebuie să ținem cont și acesta ar fi demonstrat prin definiție de la bun început, pentru că e vorba de o, o investiție nouă într-o zonă unde nu există nimic altceva. În cazul unei uh, centrale existente, investițiile într-un nou produs vor fi eligibile. Într-un nou produs, o nouă linie și nu doar investiții uh, destinate să amelioreze facilitatea existentă. În același timp, în aceste orientări, ca în toate celelalte orientări de nouă generație, vom uh, solicita o evaluare mai strictă a efectului de stimulant, mai ales, Vom introduce în aceste orientări clauze împotriva relocalizării uh, mai stricte decât uh, cele anterioare, decât cele actuale. De fapt, le vom păstra pe cele actuale și vom mai adăuga prevederi anti, de, anti-relocalizare, toate fiind experiențele din trecut, când investitorii solicitau ajutor regional într-o regiune și închideau apoi uh, întreprinderea cu activități similare dintr-o altă regiune, deși în unele cazuri chiar primiseră ajutor de stat. Vom ține în continuare cont, cu siguranță, de uh, caracteristicile regiunilor ultraperiferice și ale zonelor cu o densitate redusă de populație din uh, regiunile europene și vom încerca să uh, aliniem cât mai mult orientările regionale cu principiile politicilor noastre regionale și de coeziune. Trebuie să repet și aici ce am mai spus în repetate rânduri înainte în cadrul acestui proces, și anume, obiectivul orientărilor regionale nu poate să fie aliniat 100% cu principiile politicilor structurale ale Uniunii Europene. Obiectivul acestui, acestor ajutoare nu este exact același Uh, cu obiectivele politicilor uh, de coeziune, de exemplu. Deci, acolo unde este necesară această aliniere, ea există și dacă este necesar să se uh, devieze de la principii, atunci se deviază, ceea ce nu este o problemă din perspectiva noastră, este chiar foarte bine în unele domenii. Doamnă președinte, cam acestea sunt principalele aspecte pe care uh, vi le pot prezenta eu acum, înainte de discuțiile din această dimineață. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule comisar! Aș dori acum să vă dau cuvântul. Nu știu cine a fost primul care s-a înscris. Da, așa i-am uitat. Avem niște reguli aici. Deci, nu știu, raportorii, coordonatorii sau dacă coordonatorii sunt amabili și invită pe invitați, atunci putem face o nouă regulă. Oldrich, ai cuvântul. Piecne, eh, pani comisarșca, pani, eh, pani předsedkyně, pardon. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Eh, poděkoval, poděkoval panu comisar. Am ascultat discursul domnului comisar și doresc să îi mulțumesc pentru că a venit la dezbaterea aceasta atât de importantă și mă bucur că am putut asculta atâtea idei interesante. Aș dori să și reacționez la cele spuse, uh, trebuie însă să, să respect uh, realitatea și aș dori să menționez trei subiecte. În primul rând, nu sunt de părere că ajutoarele de stat uh, completează politica de coeziune. Eu cred că există o divergență între aceste politici și cred că depinde de uh, anii din care analizăm uh, datele pentru că regiunile au caracteristici foarte diverse, iar în unele cazuri trebuie să analizăm datele pe 2007-2009 privind ajutoarele de stat și apoi pentru uh, celelalte fonduri analizăm anii 2008-2010. Trebuie de asemenea să analizăm și datele privind șomajul și dacă analizăm toate aceste date, constatăm discrepanțe foarte mari. Eu nu sunt de părere că este necesar să um, considerăm că se suprapun toate aceste date în clasificarea regiunilor. Va fi dificil să vorbim despre o abordare unitară și de o aliniere a obiectivelor acestor politici. În al doilea rând am o altă preocupare și anume comportamentul uh, organizațiilor de nivel subnațional în statele membre. Avem exemplul uh, căi ferate Leipzig-Hale. Acolo au fost implicate autorități locale și regionale și în acest uh, caz, uh, ajutoarele nu au fost foarte bine utilizate pentru că autoritățile locale nu au întotdeauna experiență. Cred că Comisia trebuie să asculte opiniile autorităților locale și uh, să țină cont de uh, ajutorul de, în domeniul coeziunii. Cred că instituțiile europene vor fi toate de părere că complexitatea trebuie să fie redusă în ceea ce privește susținerea regională. Foarte adesea eu discut cu uh, oameni din mediul de afaceri și toți cei care doresc susținere spun că se confruntă cu obstacole și foarte mult se, mai, se gândesc foarte mult dacă mai este cazul chiar să depună o cerere de ajutor sau nu. Pentru că întregul proces este foarte complicat. Și comisia nu a decis uh, bine uh, când a decis excluderea întreprinderilor mari din regiunile C. Nu înțeleg de ce s-a făcut acest lucru în această perioadă când avem nevoie de susținere pentru economie și nu înțeleg nici de ce consideră Comisia că uh, este cazul să ia măsuri care tratează problema doar în parte. Eu cred că ar fi bine să avem reguli mai flexibile în această perioadă pentru că uh, am avut o perioadă foarte lungă când nu ne-am gândit deloc la criză și acum, în perioada crizei, nu cred că ne mai putem permite orice. Însă, după cum, ați, după cum am mai spus, uh, cuvintele dumneavoastră au adus o notă de optimism. Domnule comisar, aș dori în încheiere să vă spun că nu este posibil ca, pe de o parte, Parlamentul să aibă capacitatea de codecizie în politica de coeziune și deci să fie activ în procesul de legiferare și de cealaltă parte uh, să rugăm Comisia să retragă anumite proiecte. Cred că este vorba aici de un deficit democratic și cred că cu timpul uh, va trebui corectat. Observațiile pe care le-ați făcut dumneavoastră, care au fost pozitive, mi se par foarte binevenite și aștept cu nerăbdare să colaborăm pe viitor. Mulțumesc! I will try to... Mulțumesc foarte mult pentru întrebări. Am să încerc să le răspund, dar pe scurt. astfel încât să mai um, ascultăm și alte intervenții. La subiect. În primul rând, legătura dintre orientările regionale și politica de coeziune și v-ați referit aici la datele statistice de care vom ține cont, în scopul orientărilor regionale, mi se pare perfect logic să ținem cont uh, de ultimele informații pe care le avem la dispoziție, de statisticile Eurostat, uh, furnizate acum uh, două luni pentru 2010 și cred că este important să luăm aceste cifre. Cât despre hărțile acestor orientări regionale n-au coincis niciodată cu cele pentru fondurile de coeziune nu au fost uh, identice, dar s-au uh, apropiat foarte mult una de cealaltă. Apoi, referitor la infrastructuri, la modul în care trimitem banii publici către infrastructuri, știm o uh, um, decizia privind uh, linia ferată de care vorbeați, uh, ei bine, aceasta are un rol important în examinările pe care le facem în acum. Dacă nu știți, a apărut o uh, decizie judecătorească uh, pentru linia Leipzig și Hale și am înțeles că e nevoie de niște informații care trebuie să fie examinate din punct de vedere al controlului ajutorilor de stat și aceast, acest lucru trebuie să facă de la caz la caz. De exemplu, ieri am fost la Consiliul Competitivitate, am discutat aceste orientări regionale, printre altele, și am discutat și um, uh, două regulamente pe care le-a sprijinit uh, uh, Consiliul ieri, cea care permite um, luarea de măsuri și cea de punere în aplicare Adică, dumneavoastră, Parlamentul um, are un aviz de dat și uh, Consiliul um, și-a dat ieri acordul, pentru că era instituția um, competentă. Și aici era vorba de permiterea fiecărui sector în parte să uh, gestioneze ajutoarele de stat fără notificare prealabilă Comisiei adică excepții în uh, bloc, derogări în bloc, ceea ce a permis comisiilor să includă diferite uh, sectoare la regulamentul general, fără să adauge alte sectoare la această listă care pot să fie uh, derogate în bloc. Și vom discuta de acum până la sfârșitul acestui an despre aceste noi sectoare care au fost uh, încadrate de acest nou regulament. Vom vedea așadar cum și când le vom uh, introduce în derogările în bloc. Și avem câteva exemple de exemplu. Example. In other cases we will need to deal this uh, block exemption de exemplu, uh, se vor putea utiliza Um, ajutoare de stat pentru infrastructură, dar în legătură cu niște infrastructuri sectoriale unele pentru energie, unele pentru mediu. Trebuie să stabilim exact cum vom gestiona infrastructura atunci când ne încheiem discuțiile. Acestea sunt acum în curs, nu s-au încheiat, referitoare la aceste infrastructuri sectoriale. La sfârșitul acestui an, poate. Apoi, un alt exemplu, aeroporturile. E o discuție bine cunoscută. De fapt, Leipzig Hale reprezintă un proiect uh, aeroportuar. Vom um, elabora niște orientări specifice pentru aceste cazuri. Ați venit cu o chestiune foarte complexă, foarte uh, dificile, dar noi ne dăm seama că trebuie să ajutăm cât se poate de mult uh, autoritățile locale și regionale astfel încât să le ușurăm viața să se creeze infrastructuri, dar pe de altă parte așteptăm și noi, uh, um, ne așteptăm ca, ca autoritățile locale să ne ajute să controlăm ajutoarele de stat astfel încât să nu ajungem în instanță. Și sperăm că prin aceste orientări vom putea să încadrăm și uh, hotărârea judecătorească privind uh, proiectul Leipzig-Halem. Uh, că despre sarcina administrativă sunt perfect de acord cu dumneavoastră. Dacă vă uitați la ceea ce se face pentru modernizarea cadrului nostru pentru controlul ajutorilor de stat, veți vedea că au apărut multe elemente de simplificare, foarte multe. Dar Vreau să clarific un lucru față de dumneavoastră și față de toți interlocutorii mei. Atunci când Comisia examinează proiecte de anvergură care implică ajutoare de stat foarte mare, atunci trebuie să protejăm piața internă, să conservăm un teren echitabil și să Uh, evităm ca utilizarea banilor publici să um, perturbe piața um, unică și să evităm um, uh, ca banii cetățenilor să nu fie folosiți astfel decât eficient. Deci banii aceștia să ducă la îndeplinirea unor obiective convenite de toți în spiritul unei eficiențe cât se poate de mari. Trebuie să ținem cont de caracterul adecvat al ajutoarelor acordate da, sau dacă mai sunt alte mijloace care duc la mm, atingerea unui rezultat cu mai puțin bani publici, atunci nu am decât să sprijin astfel de abordări. În final, ă, implicarea Parlamentului European la aceste chestiuni legate de concurență în uh, relație cu ajutoarele de state. Știu că preferați codecizia și dacă îmi permite să vă spun și părerea mea, eu sprijin codecizia, îmi place această abordare, însă nu pot eu să schimb tratatul acum. Thank you. Uh, Manfred Weber. Mulțumim, Manfred Weber. Domnule Vicepreședinte, doamnă președinte, în primul rând mulțumesc foarte mult pentru această dezbatere. Arată că apreciați colaborarea Parlamentului și că ne susțineți. Un semnal foarte puternic a fost și prezența dumneavoastră în plenar acum câteva săptămâni. Acum ați venit la comisia noastră, ceea ce arată că apreciați colaborarea cu parlamentarii și vă mulțumesc pentru asta. Colegii au arătat și ei cât de dificilă este această modificare pe care o faceți dumneavoastră. În primul rând, doriți să permiteți investițiile în regiuni din Europa, să susțineți întreprinderile. Pe de altă parte, însă, trebuie ca piața internă să nu fie distorsionată de ajutoarele prea puternice acordate unor întreprinderi. Aș dori să prezint câteva puncte din partea PP-ului. În primul rând, s-a vorbit deja despre uh, investițiile regionale în uh, infrastructură. S-a făcut referire la exemplul Leipzig-Hale. Cred că din punctul nostru de vedere, este o evoluție foarte pozitivă, pentru că regiunile de acolo au beneficiat de siguranță juridică. Deci au uh, putut să întreprindă investiții sigure din punct de vedere juridic, ceea ce pentru orice regiune e foarte important. Uh, decât să facă investiții fără să fie sigure că sunt corecte și apoi să trebuiască să uh, ramburseze banii. Se S-a mai discutat și chestiunea critică a uh, subvențiilor pentru întreprinderi mari. Înțeleg aici că ați ținut cont de efectele de participare și de plus valoarea adusă la întreprind de întreprinderile respective pieței interne. Considerăm că limitarea uh, ajutoarelor pentru întreprinderile mari este o abordare greșită. Dacă vorbim numai de regiunile defavorizate, uh, acestea sunt tocmai regiunile care au nevoie de mari clustere industriale, de mari întreprinderi și de aceea nu cred că trebuie să se ofere neapărat un produs nou sau o întreprindere nouă cu totul. Dacă o întreprindere mare își modernizează linia de producție într-o regiune defavorizată pentru a deveni competitivă și orientată spre viitor, nu cred că ar trebui să fie interzise subvențiile. Avem nevoie în aceste domenii de clastere industriale pentru că acolo sunt foarte multe întreprinderi mici care depind de clastere și care nu au fără ele nicio șansă de supraviețuire. De aceea eu aș susține ideea uh, unei noi reflexii asupra situației întreprinderilor mari. Și vă rog frumos să verificați încă o dată prevederile. PPE-ul este înțelege faptul că a crescut procentul de populație implicată de la 45% și aș dori să mai adaug câteva puncte, vreo două, trei și apoi câteva întrebări. În primul rând se pune, se pune întrebarea perspectivei mondiale, mai ales a întreprinderilor mari. Ă, avem ă, de a face cu o liberalizare a prevederilor vamale, ă, ceea ce afectează participarea mondială a întreprinderilor mari. Avem nevoie de uh, reglementări noi pentru a uh, susține întreprinderile mari pe piața uh, mondială. Și apoi uh, mai avem uh, uh, această chestiune a separării uh, dintre politica regională și politica de asistență, pentru că e clar că hărțile nu corespund întotdeauna. Sunt regiuni care au nevoie de mare ajutor, însă cărora Europa nu le dă nimic, pe care Europa nu le susține deloc. Sunt, sunt și regiuni pe care Europa le susține, dar care nu au nevoie de această susținere. Cred că ar trebui să încercăm să consolidăm ajutorul cât mai mult. Domnule comisar, în ultimul rând aș dori să mai adaug un punct la care m-am mai referit uh, oarecum. Uh, eu uh, cred că pe deputații din regiune interesează domeniul de frontieră dintre Cehia și Germania, și intervenția Uniunii Europene acolo. Cred că știți uh, despre ce este vorba. Vreau să subliniez faptul că cetățenii din regiunile de graniță, mai ales din regiunile unde înainte exista cortina de fier, sunt uh, cetățenii care au cea mai mare nevoie de Europa. La Berlin, la Paris, la Varșovia, poate nu se simte atât de pregnantă nevoia eliminării granițelor. Ar putea fi posibil pe viitor ca regiunile de frontieră care uh, au nevoie de susținere să uh, fie susținute în același fel? Adică să nu fie de o parte a graniței o regiune care nu primește ajutor și de partea cealaltă una care primește. Știu că la nivel național, la Berlin, la Varșovia, la Viena și la Roma se pot lua deciziile și se pot privilegia aceste Ă, regiuni care primesc subvenții. Știu acest lucru și vreau să-și mulțumesc pentru acest lucru și sper că capitalele vor profita de șansa oferită de regiunile de frontieră. Însă trebuie să ne gândim și la faptul că cetățenii de acolo așteaptă cumva ca uh, Europa să participe și ea la susținere. Uh, pentru că pentru acești cetățeni Europa este cam îndepărtată cetățenii de acolo știu că există acest prag de 15%, poate că ar trebui să ne gândim la un alt plafon pentru aceste regiuni care sunt uh, minoritare în Europa. Sunt foarte puține regiuni în această situație, dar tocmai acolo se vede cel mai clar reunificarea Europei. Deci vă rog frumos să vă gândiți la aceste uh, Uh, la aceste regiuni, în această după-amiază, să vă gândiți ce se poate face și în Consiliul European s-au luat anumite decizii. Poate le puteți prelua și dumneavoastră. Vă mulțumesc. Muchas gracias, señor Weber. Hemos discutido ya varias, en varias ocasiones. Mulțumesc, domnule Weber. Într-adevăr, noi doi am mai discutat despre aceste chestiuni cu mai multe ocazii, dar între noi acum haideți să discutăm acest lucru și în public. Referitor la companiile mari, deja v-am mai spus care este poziția mea despre ce, referitor la ce ar trebui să conțină orientările. Am ascultat uh, o serie întreagă de argumente uh, în cadrul procesului de negociere care a durat mai bine de un an. Am avut o serie de reuniuni cu factorii implicați, cu guvernele, cu autoritățile naționale, cele regionale, cele locale, cu eurodeputații, de asemenea cu parlamentari din parlamentele naționale, Comitetul Regiunilor și așa mai departe. Am încercat împreună să ținem cont de argumentele prezentate. Cât despre dosarele de care m-am ocupat eu de când sunt comisar, adică de vreo 9 ani acum, cred că uh, acesta a fost unul dintre dosarele care a, fost, a făcut obiectul celor mai multe uh, consultări bilaterale și multilaterale. Orientările acestea, referitor mai ales la mm, aceste orientări conțin niște dispoziții corecte în ceea ce privește tratamentul companiilor mari. Din experiența legată de ajutoarele de stat uh, acordate companiilor mari în astfel de regiuni um, și studiile desfășurate ne-au uh, ajutat uh, să elaborăm un document mai bun. Pentru că dacă ne-am fi limitat la niște studii uh, dinainte, ajutoarele ar fi fost destul de limitate. Dar noi am mers mai departe și am spus că dacă se fac investiții într-o nouă fabrică, dacă e vorba de o linie nouă de uh, producție pentru o fabrică care există deja, toate acestea pot fi incluse. Eu cred că am mers mai departe decât uh, îmi uh, permiteau um, probele mm, pe care le aveam la nivel de studii și la nivel teoretic. Dar eu cred că trebuie să dăm dovadă de responsabilitate când e vorba de cheltuirea banilor uh, publici în aceste vremuri uh, grele, dar eu am uh, răspunderi suplimentare pentru că de asemenea mă ocup de monitorizarea ajutorilor de state și cred că deja ajungem cumva la limita celor pe care le putem face, lucruri pe care le putem face. Referitor acum la hărți și la zonele de frontieră pe care le-ați menționat, Știți uh, cu siguranță mai bine această regiune decât uh, mine și știți că uh, în Bavaria apar niște zone incluse în harta actuală care pot să fie considerate regiuni de categorie C. Există anumite zone care pot să beneficieze de anumite finanțări regionale și ele figurează în hartă. Iată un exemplu în care harta pentru stimulentele um, regionale nu trebuia neapărat să coincidă 100% cu ceea ce face Johannes Hahn um, pe linie de fonduri structurale. Scopul este să um, scopurile poate se aseamănă, dar uh, mijloacele utilizate sunt diferite. Consiliul European a venit cu recomandări pentru comisie și aceasta are competență exclusivă în acest domeniu. Desigur, avem tot respectul pentru Consiliu, dar acesta nu are dreptul să redacteze aceste orientări în locul nostru. Comisia redactează aceste orientări și, desigur, și dumneavoastră, în cadrul, în cadrul Parlamentului, uh, țineți mereu să vă apărați uh, competențele, prerogativele și același lucru vrea să facă și Comisia. Dați-mi voie să fac și eu același lucru. Când am o competență exclusivă, vreau să o apăr. Așadar, eu pot să ascult uh, ce um, îmi spune Consiliul și Consiliul mi-a spus că noi trebuie să găsim o modalitate astfel încât statele membre să vină cu soluții prin uh, această cartografiere care să le convine cât mai mult. Deci, până la urmă, competența aparține statelor membre ține de um, acestea să gestioneze lucrurile. Și um, cred că aici este vorba de um, autoritățile germane, autoritățile federale și cele uh, din Bundestag să se ocupe de această chestiune. Deci Germania trebuie să redacteze harta respectivă. Autoritățile competente din Germania trebuie să realizeze această hartă. Eu știu foarte bine uh, ce înseamnă să existe o structură quasi-federală, este și cazul uh, Spaniei, dar Germania are o, o structură pe deplin federală, deci îmi dau seama că lucrurile nu sunt deloc ușoare, pentru că trebuie să se mai aplice și principiul subsidiarității, care este unul esențial pentru activitatea noastră, așadar uh, lucrările trebuie să se desfășoare la nivelul uh, corespunzător și uh, când e vorba de cartografierea în Germania, e bine, acest lucru uh, ține de nivelul german, de nivelul competențelor uh, de acolo. Bun, noi putem să discutăm um, despre zonele de frontieră și poate că Berlin nu s-ar implica, dar atunci ar apărea o serie de uh, probleme noi, 27 probabil. În acest moment, în Germania, uh, 47,5% din uh, populație este acoperită de aceste orientări și există o marjă de manevră care permite Germaniei să gestioneze singură problema. Mulțumim. Acum domnul Van, Nistelrooy. Nu, întâi Constanțe. Da, mulțumesc foarte mult nu vorbesc doar în calitate de coordonator, ci și o reprezint pe raportoarea noastră din umbră, doamna Kleber, care astăzi nu poate să fie prezentă și m-a rugat să pun câteva întrebări și în numele său. Nu vreau să repet ce au mai spus colegii, însă aș dori să mă refer la prima intervenție a domnului comisar Almunia și la ce ne-ați prezentat uh, chiar la început – Înțeleg că există uh, anumite niveluri că trebuie să se dea fiecăruia ce îi se cuvine, da, înțeleg, dar trebuie să avem o viziune unită cu privire la direcția către care se îndreaptă economia europeană. Nu am inventat politica de coeziune ca să subvenționăm ceva, ci am inventat politica de coeziune pentru a aduce regiunile la același nivel și a le face competitive și cred că este cât se poate de corect să avem o abordare de ansamblu, să vedem hărțile politicii de coeziune, politicii de concurență și, regulamentele, și a regulament, ale regulamentelor de uh, ajutoare, trebuie ca aceste hărți să corespundă. Și uh, știu uh, știu și eu ce s-a întâmplat în trecut, cum era când era cortina de fier. Poate nu știți, eu vin din Germania de Est și priveam pe vremea aceea granița de partea cealaltă. Și uh, este corect ca regiunile cele mai slabe să fie cel mai mult susținute, dar este corect ca uh, și în regiunile dezvoltate, în anumite uh, limite, să nu fie susținute doar IMM-urile, ci și întreprinderile mari. Mi se pare că e de la sine înțeles, dar este responsabilitatea dumneavoastră să țineți cont de rezultatele celor mai dificile negocieri pe regulamentul uh, privind regiunile. Și trebuie să vedeți ce fel de excepții se pot face pentru întreprinderile mari din regiunile cele mai favorizate, pentru că am mai acordat până acum astfel de excepții. Există Uh, două regulamente care trebuie să fie aliniate și Comisia nu stă doar pe margine la aceste negocieri, ci participă și ea la uh, negocierile de trialog. Cred că trebuie să fie clar că avem un obiectiv comun. O, politica de coeziune are și obiectivul de a duce la implementarea strategiei UE 2020 și cred că cu toții ne dorim să avem succes în următoarea perioadă de subvenționare în aceste domenii. Însă cred că trebuie să dați dovadă de mai multă disponibilitate pentru că nu este prima dată când susținem acestei direcții și nu doar la comisia noastră se susține această idee, ci a fost menționată și la plenară chiar de mai multe ori până acum. Cred că avem, uh, motive foarte potrivite să vă tot abordăm pe această chestiune ca să puteți ține cont de toate aceste propuneri în modificările pe care le veți aduce orientărilor. Din dezbaterea din plenar am înțeles că sunteți destul de deschis față de noile prevederi introduse în regulamentul ajutoarelor de stat. Aș mai avea încă două întrebări concrete. După cum știți, există o modificare a regulilor de minimis și acum, în regulamentul general, avem un uh, introducerea ideii de a se ține cont și de întreprinderile din afara Uniunii Europene, întreprinderi care au activat în afara Uniunii Europene timp de 10 ani, să aibă alte condiții pentru primirea ajutoarelor de stat puteți introduce în uh, modificările dumneavoastră și aceste prevederi? Și încă o întrebare scurtă. Ați spus că doriți uh, o nouă abordare a investițiilor de tip Greenfield și anume că doriți să vă asigurați că investițiile sunt cu adevărat noi. Cum priviți susținerea acordată întreprinderilor mari care uh, fac destructurări în domeniul industrial? Pentru că E vorba de investiții foarte durabile, dar și foarte costisitoare. Și deci, ce părere ați avea dacă aceste întreprinderi ar primi o susținere mai mare decât uh, dacă ar utiliza pur și simplu uh, resursele naturale și ar construi de la zero în loc să își restructureze uh, fabricile existente? Mulțumesc! Oh. Sí. Muchas gracias. Mulțumesc pentru întrebări. În uh, primul rând, aș dori să revin asupra unui subiect pe care l-am uh, abordat la începutul prezentării mele. Într-adevăr, este de dorit să avem scopuri comune, liniile directoare pentru ajutoarele de stat uh, regionale, se înscriu aici și, bineînțeles, și pentru alte zone pe care lucrăm la ora actuală. Toate trebuie să fie făcute în același spirit. Este nevoie de o modernizare a abordării noastre asupra orientărilor acestora. Trebuie să monitorizăm ajutoarele de stat în așa fel încât ele să se alinieze tuturor celorlalte strategii și priorități strategice pe care le avem în toate statele membre. Dacă e să analizăm zonele acoperite de aceste, orient, aceste linii directoare, este vorba de probleme cu abordare similare, cu perspective similare. Acest lucru se constată și în uh, revizuirea politicii de coeziune și în multe alte texte legislative. Să vă dau un exemplu. Să ne uităm la felul în care fondurile structurale, fondurile de coeziune și așa mai departe vor ajuta companiile mari. Abordarea care a fost uh, utilizată până în prezent, după cum se poate constata și în abordarea domnului Han, este mai strictă decât cea care există acum în um, orientările regionale. Așadar, am constatat o schimbare către ceea ce propuneam noi inițial. Dorim să ne asigurăm că banii publici țintesc dezvoltare, cercetare, inovare, energie și mediu. Iar ceea ce face la ora actuală fondul regional este următorul lucru. Face posibil ca proiectele respective care se ocupă de cercetare, dezvoltare și așa mai departe, să fie uh, puse în aplicare cum trebuie ajutorul se poate oferi, se poate considera uh, compatibil cu, pentru anumite companii dacă îndeplinește dacă acele companii respre, uh, îndeplinesc respectivele criterii. Se poate spune și că politica de coeziune se aproape mai mult de felul în care uh, abordăm monitorizarea ajutorului de stat și acest lucru este un lucru bun. Să analizăm cum ne ocupăm de, relocali- de relocalizări. La ora actuală, orientările pentru dezvoltare regională încearcă să prevină relocalizarea persoanelor. În noile orientări adăugăm două criterii noi. Suntem și mai stricți în noile orientări. Dorim să evităm o situație în care cineva care se relocalizează beneficiază de ajutoare de stat. Am inclus un punct nou, conform căruia dacă o companie a încetat în, uh, anii, în cei doi ani precedenți activități uh, similare într-o altă țară din Uniunea Europeană, atunci ajutorul regional va fi supus unui proces de raportare obligatoriu către comisie, indiferent de mărimea acelui ajutor. Mai avem încă un punct la care se spune că dacă beneficiarul ajutorului se relocalizează într-o zonă asistată și dacă există o relație de cauzalitate între ajutorul regional și relocalizare, atunci ajutorul nu ar trebui să fie aprobat. După cum puteți vedea, atât în instrumentele noastre cât și în politica de coeziune mergem în aceeași direcție. M-ați întrebat despre regula de minimis aceasta stabilește un prag, stabilește un număr fix sub care noi nu considerăm că este uh, cazul de ajutoare de stat. Încercăm să revizuim regula de minimis și probabil că vom termina la sfârșitul lui 2013, începutul lui 2014. În principiu, noi credem că pragul actual pentru aplicarea regulii nu ar trebui să fie schimbat. Majoritatea statelor membre sunt de acord. După cum spuneam mai devreme, orientările privind ajutoarele regionale și toate celelalte orientări sunt uh, fac din ce în ce mai mare domeniul de aplicare al excepțiilor pe categorii. Tipurile de ajutor care nu vor necesita notificare prealabilă la Bruxelles vor fi mai multe. Problema regulii de minimis este foarte delicată, deoarece ar putea duce la dezechilibre în multe regiuni și multe state membre, la ora actuală, trec prin uh, dificultăți bugetare la ora actuală. Ce am învățat este că atunci când numărul pentru regula de minimis a crescut acum câțiva ani, Rezultatul acest lucru s-a petrecut, de fapt, tocmai când am început să simțim efectele crizei. Problema cu regula de minimis nu este neapărat uh, legată de distribuirea uh, fondurilor acolo unde sunt uh, cele mai um, necesare, cel mai necesare. Ascultând interpretarea cuvântelor dumneavoastră, am, am auzit despre um, activități Greenfield, Brownfield. Când eu vorbesc despre activități Greenfield, mă refer la persoane care înființează alte întreprinderi. Nu, este, nu, nu contează ce fel de câmp poate să fie acela de activitate. Nu aceasta este ideea. Este vorba despre tip. Doamnă președintă, avem cinci vorbitori. Vom începe cu domnul Herman Winkler. Și apoi Jan Olbricht. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule vicepreședinte, în primul rând mulțumesc foarte mult pentru introducerea uh, făcută, pentru că ne-ați uh, pus la curent cu modul în care abordați acest subiect și uh, ce ați spus se potrivește cu declarațiile din plenară. Ă, și aș vrea să mă refer la ceva ce s-a refer, la care s-a referit și colegul Weber. Nu vreau să repet ce a spus, doar să adaug ceva. Pentru noi din Germania de Est este, există un lucru foarte important și anume ă, acordăm foarte multă atenție acestei diferențieri între regiunile C și A. De exemplu, pentru regiunile Mecklenburg-Vorpommern este foarte importantă această Uh, clasificare, nu și în Bavaria, mulțumesc lui Dumnezeu, însă ar fi frumos să uh, nu se uh, stabilească plafoanele la nivelul cel mai mic posibil. După părerea mea, ar fi foarte bine să existe și niște reguli de tranziție de la A la C pe viitor în aceste orientări ca să se țină cont și de localizarea întreprinderilor mari. Și pentru mine întrebarea decisivă este cum se definește un produs nou. Aș lua un exemplu foarte actual de care se ocupă și Comisia în domeniul uh, nano și microelectronicii. De exemplu, la Dresda avem o hală de producție cu uh, o valoare de uh, medie de plăci de siliciu de 450 de micromilimetri și um, uh, din punctul de vedere al tehnologiei electronice, această investiție împreună cu cele de la Grenoble sunt foarte importante pentru viitor. Și uh, nu cred că dacă va lipsi ajutorul pentru întreprinderile mari în regiunile C în viitor, va avea loc o relocalizare în regiunile A, ci cred că uh, noile tehnologii vor ajunge să fie produse în afara Europei, ceea ce nu este deloc bine pentru capacitatea noastră de cercetare. De aceea vă rog să vă gândiți la uh, aceste lucruri. So, uh, Mr. Commissioner, <coughs> I think all of us... Domnule comisar, cred că toți ne învârtim în jurul aceleași probleme. Întrebarea mea este foarte concretă, se referă la elemente foarte concrete. Ați spus că nu este vorba de aceleași lucruri, dar cele două elemente ar trebui să fie complementare, pentru că există și suprapuneri. Aici avem elemente nu, nu este vorba de elemente complementare, ci uh, este vorba de elemente comune. Eu sunt raportor pentru FEDER. Pentru FEDER. Acolo încercăm să um, ne să abordăm și intențiile. Intențiile noastre sunt acea de a oferi și firmelor mari oportunități. Un alt element este uh, îl constituie IMM-urile. Presupun că negociatorul și oamenii din comisie care, fac, care iau parte la trialog au propus anumite lucruri și ei se gândesc la aceste orientări sau nu au, nu se gândesc la aceste orientări pentru că nu sunt aceleași persoane. Când vorbesc cu noi prezintă un punct de vedere care va fi uh, reflectat și în orientări sau ce fac ei? Ca să fim foarte sinceri, Comisia pentru noi este o instituție și, ok, acesta, aceste lucruri în primul rând, uh, firmele mari. Apoi, energia. Intenția noastră este să permitem ca federul să fie folosit pentru investiții în energie, transport, în depozitare, în distribuție și aceasta este intenția noastră, să permitem folosirea federului și în acest sector, ca să zic așa. Noi dorim să informăm perso- persoanele interesate că este permis acest lucru. E posibil să descopere în uh, regulament că e permis și apoi în orientări că ceva nu este permis. Așadar, care este relația între cele două? În al treilea rând, aeroporturile. Noi negociem cu privire la aceste lucruri, mai ales uh, pe ramura mediu. La ora actuală se permit investițiile în aeroporturi dacă are legătură și cu protecția mediului. În calitate de raportor, sunt foarte interesat de următorul lucru. Dacă negociez un lucru, va fi complementar sau se va reflecta sau se va regăsi cumva în orientări. Sau voi avea cumva o surpriză terminăm negocierile și apoi lucrurile vor fi contradictorii. Și un ultim punct foarte important. Îmi puteți explica care este efectul de stimulente? Aici e vorba și de când se pot în, demara investițiile. Va apărea în orientări? Vă rog, ajutați-ne să înțelegem care este relația în practică dintre politica de coeziune și aceste orientări. Dacă, deși nu sunt acum complementare, merg în aceeași direcție? Comisarii negociază între ei cu privire la acest aspect care, va fi, care vor fi elementele de convergență între cele două aspecte și cogenerare și încălzirea cartierelor pe districte și chestiuni de infrastructură energetică toate aceste lucruri sunt importante pentru noi. Domnul Teșera. Domnule comisar, am avut deja această discuție la Strasburg. Eu vin din Madeira, o zonă ultraperiferică. Propunerile dumneavoastră pentru noile orientări conțin elemente bune și elemente mai puțin bune. Am discutat despre, despre cele mai puțin bune deja, așa că nu voi mai uh, uh, plictisi colegii cu aceste aspecte. Am să mă refer la aspectele bune. În propunerea comisiei există două sisteme pentru notificări, pentru zonele ultraperiferice și zonele slab populate. Aproximativ 26 dintre acestea vor fi nu vor mai trebui să raporteze în mod obligatoriu pe viitor. Însă din orientări nu este clar, nu este explicit. Nu clarifică cu adevărat care regiuni vor fi scutite. Întrebarea mea este așadar, nu credeți că ar fi mai bine sau mai util dacă în paralel am fi revizuit am fi revizuit așadar și regulamentul general pe categorii decât să avem o perspectivă globală. Un comentariu aș mai dori să fac. Dacă toți sunteți aici, profit de oportunitate să mai menționez un lucru legat de ajutoarele de stat. Aici este vorba despre impozite în Canare. abreviată AIM. Această problemă este discutată în Canare, în insulele Canare, însă nu vizează doar acea regiune, este vorba și de insulele Madeira și de comerțul între zonele, între regiunile ultraperiferice. În comentariile dumneavoastră ați, spus, ați menționat protecția pieței interne. Doresc să vă întreb așadar să acordați atenție specială acestei probleme. Este o problemă foarte mare și pentru alte regiuni ultraperiferice. Există o denaturare a concurenței în comerțul din respectivele zone. Nu este corect, nu este justificat, în opinia mea. S-a dovedit că pe lista de produse care sunt uh, impozitate la ora actuală există anumite produse care nici măcar nu sunt uh, produse în Canare. Existența taxei nu este justificată. Domnule comisar, spune domnul președinte. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. Voi încerca să răspund acestor uh, întrebări. În primul rând, cum uh, abordăm regiunile aflate în tranziție? am definit drept regiuni C sau, ca să zic altfel, am uh, stabilit în uh, proiectul de orientări drept regiuni C predefinite, regiuni C care nu așteaptă să fie definite astfel prin cartografiere națională, toate acele regiuni care la ora actuală cu cifrele din 2008-2010 au un PIB per capita de mai, mai mare de 75% din media europeană, dar care în perioada anterioară, 2007, uh, și așa, a, s-a aflat, s-au aflat sub acest prag și au fost așadar regiuni A. Toate regiunile A din regulamentul anterior, care se vor afla peste pragul de 75% în următorii șapte ani, sunt regiuni C a priori. În alte cazuri, însă, celelalte, acele regiuni care nu vor fi regiuni A, ci vor fi regiuni predefinite C, însă doresc să fie asistate în următoarea perioadă, ar trebui să discute cazul lor în momentul în care fiecare stat membru își va face cartografierea națională. Statele membre vor defini în hărțile naționale, în lunile care, care urmează, aceste lucruri. Trebuie luat în considerare populația care trăiește în regiunile A, plus populația din regiunile C predefinite, plafonul populației alocat fiecărui stat membru conform uh, criteriilor definite în orientări și mai trebuie să ia în considerare procentajul uh, rămas acesta de populație. Acesta trebuie să fie distribuit pe teritoriul statelor membre de către, um, prin intermediul procedurilor naționale. Eu acolo nu voi interveni. Eu voi verifica populația acoperită în cadrul regiunilor A plus populația acoperită în regiunile C predefinite. Cele care anterior erau A, iar acum vor fi C. Diferența trebuie acoperită prin intermediul deciziilor naționale până când se ajunge la plafonul predefinit pentru fiecare stat membru. Cum vom defini stat, uh, produsele noi? V-ați referit mai ales la chipuri și la siliciu și la toate aceste produse de uh, înaltă tehnologie din țara dumneavoastră. Am vorbit cu colega mea Nelly Cruz și cu cabinetul dumneiei și cu direcția generală și am ajuns la un acord tocmai în acest sens, în acest sector. Avem același punct de vedere cu privire la ce va constitui un produs nou. Dar tocmai această definiție foarte precisă ce poate fi un nou produs, tocmai pentru a justifica ajutoarele investiții pentru companiile mari într-o regiune C, E bine, aici vom face analize caz după caz, de la caz la caz. Vom uh, investiga în profunzime notificările pe care le primim și vom uh, vedea ce se întâmplă. Nu pot uh, spune în general ce se va întâmpla, pentru că în anumite cazuri va trebui să discutăm mai în detaliu. Suprapunerile. După cum ați spus, noi avem uh, responsabilitate ca întreaga comisie și am discutat și cu colegul meu, Johannes Hahn. Cabinetele noastre sunt, se află în cooperare permanentă, direcțiile noastre generale au lucrat împreună, DG deci Regio participă la discuții și nu va fi surprinsă de ce se întâmplă. Participă la discuții așadar și urmăresc ce se întâmplă în negocieri. În calitate de raportor pentru FEDER, dacă doriți, uh, pe lângă asigurările mele că suntem bine coordonați, dacă doriți așadar o discuție precisă cu privire la noile detalii, bineînțeles, cabinetul meu se află la dispoziția dumneavoastră, precum și eu, deși nu sunt expert. De asemenea și DG Competiție și DG Regio suntem la dispoziția dumneavoastră. Tot ce pot să vă spun este că nu vor fi surprize. Poftiți? Dar dacă noi vom fi surprinși, spune raportorul. Domnul comisar, când doriți să ne întâlnim cu cabinetul meu și cu DG Competiție? După masă, mâine dimineață? În timpul sfârșitului de săptămână? Sau când? Săptămâna viitoare. Când doriți? Intenționez să prezint la mijlocul iunie, uh, în fața comisiei, proiectul final pentru aceste orientări. Înainte să ajungem la data respectivă, avem uh, timp pentru o întâlnire și uh, aș fi fericit să facem acest lucru. Nu doresc să fiți luat prin surprindere. Efectele stimulente acum. La respectiva întâlnire, putem explica ce înțelegem noi printr-un efect de stimulare. Avem experiența noastră, avem know-how-ul nostru, avem uh, tehnicile noastre pentru analizarea acestui uh, efect de stimulant, de stimulare. Putem analiza ce se întâmplă dacă lipsește ajutorul de stat. În caz, putem analiza ce se întâmplă cu proiectul respectiv dacă are loc în același loc, în aceeași regiune, în aceleași condiții. În cazul uh, în care se întâmplă acest lucru, atunci proiectul nu va primi ajutor de stat. Dacă proiectul nu ar lua loc sau ar fi complet diferit sau s-ar, întâmpla, s-ar uh, organiza în altă regiune fără ajutorul de stat, iar dacă ajutorul de stat ar fi argumentul final ca să-l convingă pe investitor să facă investiția sau să localizeze investiția tocmai în acea regiune, atunci există un efect de stimulare. Iată, în linii mari, care este conceptul. De aceea spuneam că investițiile Greenfield, prin definiție, au un uh, efect de stimulare, pentru că sunt investiții noi. Raportorul. Deci punctul uh, de început care este, când, se pot, când poate începe, domnul comisar, acest lucru nu are legătură cu efectul de stimulare. Acest lucru are legătură cu clauza standstill. Trebuie să decidem la nivel de comisie care este compatibilitatea care este compatibilitatea ajutoarelor publice. Dacă nu a existat o notificare, atunci cheltui, cheltuirea acestor uh, fonduri nu poate avea loc până nu uh, spunem noi. Aceasta este ideea. Domnule Teșera, regiunile ultraperiferice sunt un subiect pe care l-am discutat și cu alte ocazii. Am spus la început că aceste orientări pentru ajutoarele de stat regionale și Regulamentul General de Acceptare pe Categorii sunt uh, două fețe ale aceleași monede. Ambele abordează același lucru. Pe de o parte există notificare prin prealabilă și în alt caz nu, în celălalt caz nu există. Vor avea loc în același timp. Regulamentul general de acceptare pe categorii se află în dezbatere, va fi aprobat în uh, iunie și va intra în vigoare la sfârșitul anului. Există un răspuns simplu. De ce răspundem mai întâi, uh, de ce aprobăm mai întâi orientările? Avem nevoie de hărți și statele membre au nevoie de timp ca să facă respectiva cartografiere. Cele două vor avea, vor intra în vigoare la exact același moment pentru că sunt două fețe ale aceleiași monede. Am fost în insulele Canare recent și am fost întrebat același lucru. Avem uh, această situație de arbitrare în Canare și va trebui să o analizez în, uh, într-un anumit context, în contextul regimului special pentru insulele Canare, așa cum există un regim special și în insulele Madeira și în alte regiuni ultraperiferice. Va trebui să discut cu comisarul Semeta care este responsabil pentru impozitare, pentru, uh, vam, pentru chestiuni vamale și așa mai departe. Dumnealui va trebui să-mi spună dacă acest, uh, acest impozit special în Canare este compatibil cu uh, legile fiscale, cu regimul fiscal. Dacă nu este în compatibilitate, atunci nu pot oferi, nu pot considera că niciun fel de ajutor este eligibil. Altfel, ar trebui să îmi revăd uh, poziția. Maria Irigoyen, acum. De la amplias explicaciones que nos ha dat aquí. Mulțumesc, domnule comisar, pentru explicațiile ample pe care ni le-ați dat. Ne-ați spus foarte multe până acum. Discutăm totuși despre orientările privind ajutoarele de stat și deci consider că ar trebui să menționez și chestiunea propunerii Comisiei legate de întreprinderile mari din regiunile C. Nu am dori ca acest lucru să reprezinte un obstacol suplimentar pentru regiunile de frontieră. Acolo unde regiunile de dincolo de frontieră nu au astfel de restricții. Cam uh, asta doream eu să menționez. Madame Holmeier. Doamna Holmeier. Monica. Monica. Because I'm sitting on the wrong chair. Sorry. Nu stau pe scaunul meu, de aceea am greșit. Uh, Doamnă președinte, domnule vicepreședinte, eu vin uh, dintr-o regiune care a mai fost uh, menționată ca uh, regiune de frontieră. Vin dintr-o regiune unde la fiecare 250 de, la 250.000 de locuitori s-au pierdut 40.000 de locuri de muncă. Din 2007, uh, de când au scăzut subvențiile, am avut foarte mari probleme. Aveam subvenții de 25 până la 30%, însă până la urmă ă, din 2007 Comisia a redus pragurile de subvenții și ă, astfel am reușit să ne descurcăm mai bine. Vreau să vă mulțumesc, domnule vicepreședinte, pentru acest document, pentru aceste orientări și uh, pentru că ați uh, prezentat această idee legată de subvenții. În regiunea mea, mm, noi vom avea un prag de 25%. Nu este cazul doar în uh, Germania, mai sunt astfel de cazuri și în Austria, în regiuni de tip A. Noi ne-am luptat foarte mult iar uh, dacă dumneavoastră de la comisie sunteți uh, responsabil în acest domeniu, nu cred că este corect să spuneți că în Germania aceste regiuni nu necesită ajutor. Pentru că și în Germania sunt regiuni de graniță care sunt în concurență cu regiuni mai puțin industrializate. Și cum, cum trebuie să se descurce Germania în aceste condiții? Eu cred că comisia este aici la uh, baza acestei probleme și de aceea cred că Comisia ar trebui să facă ceva pentru a rezolva această probleme. În uh, regiunile de frontieră prevederile erau altfel înainte cu privire la subvenții și să știți că atunci când avem un prag de 25%, situația este foarte grea. Noi încercăm uh, să reducem subvențiile și uh, până la urmă ajungem să luăm decizii în, de nivel național. Mai urmează și Albert Des, sper că nu au nimic împotrivă colegii. Albert, te rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule comisar, vă mulțumesc pentru prezență. Eu vin din Bavaria, dintr-o regiune în care am uh, fost separați de Cehia timp de aproape 50 de ani. Situația este similară ca cea descrisă de doamna Holmer, chiar recent m-a sunat uh, un primar care din 7000 de locuitori a pierdut 2000 pentru că s-au dus să lucreze în Cehia. Nu credeți că există un pericol tocmai ca uh, de-a lungul frontierelor să se petreacă astfel de migrații în masă? Domnule comisar, eu cred că ar trebui să găsim uh, o soluție pentru zonele de frontieră, pentru zonele de la fostele frontiere, unde subvențiile să nu uh, depășească 15%. Nu mă interesează suma totală a subvențiilor, dar cred că nu trebuie să fie mai mari de 15%. Trebuie să protejăm interesele persoanelor vizate uh, noi ne bucurăm că nu mai avem o frontieră ca înainte, însă, domnule comisar, trebuie să ne ajutați și pe noi pentru dezvoltare în aceste regiuni. Jumătate de minut pentru doamna Kadenbach. Vreau să nu rămâneți cu impresia că această problemă este una tipic germană. Este și o problemă a Austriei și am mai menționat-o și la Strasburg, la discuțiile de acolo. Eu vin uh, din uh, Austria și uh, cred că un astfel de prag de 15% nu este neapărat tolerabil. Doamna președintă, cred, cred că pot răspunde. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că aș putea da uh, același răspuns la toate întrebările uh, care mi-au fost adresate acum la sfârșit. Dacă analizați textul actual al proiectului de orientări, veți vedea că dacă avem o regiune C predefinită de orientări sau o regiune C inclusă pe baza unei decizii naționale, ma, intensitatea maximă a ajutorului este diferită Ă, pentru o regiune care se învecinează cu o regiune de tip A este de 15%. Deci solicitarea dumneavoastră aceasta de 15% este deja inclusă ă, în orientări și mă bucură foarte mult acest lucru. Nu cred că suntem de fapt în dezacord. Ă, Doamna Holmeier, doamna Kadenbach, domnul Des, cred că se referau cu toții la același lucru. Mai mai fi o idee menționată de doamna Holmeier și anume, cine poartă răspunderea? Cine este responsabil? Deci, monitorizarea ajutorului de stat este o competență exclusivă a Comisiei, în mod evident. Definirea hărților pentru statele membre este responsabilitatea statelor membre, la nivel național și sau regional. Deci, principiul de subsidiaritate se aplică. Subsidiaritatea este deosebit de importantă atunci când vine vorba de uh, distribuirea competențelor. Îmi imaginez uh, cam ce vă gândiți, ce spuneți cu toții, chiar dacă nu toți în aceeași limbă. Uh, dacă și eu aș veni aici și aș spune că statele membre nu au competența de a defini hărțile naționale și Comisia face toate hărțile 100%, închipui ce reacție ați avea atunci. Noi avem propriile noastre competențe, avem munca noastră de făcut, avem și așa destul de mult de lucru și ă, avem și responsabilitatea pentru lucrurile de care suntem competenți. Ă, voi, statele membre, aveți anumite competențe și responsabilitatea aferentă. Mulțumesc, aș dori să încheiem menționând două subiecte de care uh, cred că sunteți și dumneavoastră conștient. Banii investiți prin această politică uh, sunt uh, până în 2015. Eu sper că Comisia va ține cont de acest lucru și că nu va crea um, o anumită siguranță cu privire la aceste reguli privind uh, creditele de angajament din perioada actuală. Cred că înțelegeți că noi preferăm, preferăm orientările sectoriale față de cele regionale. Noi ținem cont foarte mult de diferențele dintre uh, regiuni, iar uh, orientările sectoriale tind să aibă o abordare unică dacă ă, nu este aceeași situație pentru o întreprindere într-o regiune săracă din Bulgaria sau ă, într-o regiune din Olanda. De aceea sper că veți menține aceste principii în cadrul ajutoarelor, ajutoarelor de stat regionale și că veți, ă, vă veți opune tendinței, pentru că nu știu dacă aveți direcții generale diferite pentru regiuni și nu știu cum și pentru uh, abordarea sectorială. În fine, dacă doriți să comentați, vă rog frumos. Da, am luat notă de această opoziție sectorial versus regional și vă asigur că noi uh, avem o foarte mare coerență în analiza noastră, în deciziile pe care le luăm și niciodată nu uităm dimensiunea regională a unui proiect specific de ajutor de stat. Chiar dacă anumite proiecte sunt analizate de noi și ținem cont de compatibilitatea cu uh, aspectele sectoriale. Cred că este logic în cercetare și inovare sau energie și mediu, nu putem evalua un proiect specific de investiții pe criterii diferite, numai pentru că se află într-o regiune anume sau în regiunea vecină. Însă noi uh, garantăm coerența și în ceea ce privește orientările și termenele, după cum v-am spus, dorim să le adoptăm în Colegiul Comisiei în iunie, ceea ce va uh, deschide procesul de a uh, realiza hărțile naționale în a doua parte a acestui an, iar la începutul lui 2014 Regulamentul privind derogările în bloc va fi adoptat de către Comisie, iar eu intenționez să introduc în orientări faptul ca intrarea lor în vigoare să poată avea loc la jumătatea lui 2014 pentru a asigura o perioadă de analiză, de explicații și discuții cu privire la noile orientări ca să evităm neînțelegerile sau ca să punem la punct în detaliu coordonarea dintre uh, orientările regionale și noile regulamente, noua familie de regulamente privind fondurile structurale și fondurile de coeziune. Uh, to conclude on, uh, uh, În concluzie, v-am doar să spun că, după cum bine am înțeles eu, uh, Veți aștepta până când vom vota noi la jumătatea lui iunie raportul meu și veți include anumite lucruri dintre acestea din raportul meu în orientări. Vă mulțumesc foarte mult! Cred că Comisia tot timpul vă studiază raportul. Nu vă faceți griji. Thank you. I don't know what we do for... Mulțumesc. Nu știu ce facem când vine un comisar, aplaudăm sau nu, nu, în fine, Mulțumesc foarte mult, oricum vă apreciem foarte mult. a se eh? un a comer Thank you very much. Dragi colegi, este momentul să votăm, dar v-aș ruga să mai acordați două minute pentru o scurtă comunicare. După cum știți, dacă ați fost aici ieri, nu era prea multă lume, dacă îmi permiteți să spun și asta. Cred că știți, dacă ați fost aici, că dorim să votăm regulamentele generale și pe cele specifice la reuniunea din iulie sperăm că vom finaliza întregul proces pentru a da cetățenilor care așteaptă această politică semnalul să înceapă investițiile la plenarea din octombrie. De asemenea, cred că știți că uh, intrarea în vigoare a acestei politici la 1 ianuarie depinde de negocierile Parlamentului European cu președinția irlandeză uh, pe tema cadrului financiar multianual, care este corelată cu mandatul nostru pentru negocierea celor două modificări la bugetul uh, anual anului, pentru anul actual. Cred că la grupurile politice, la grupurile naționale, cunoașteți detaliile privind uh, dezbaterea CFM și a bugetului anual și alte lucruri care ne influențează politica există riscul să existe o uh, dependență și să nu putem finaliza negocierea fără să introducem și cifrele în cadrul reglementativ pe care îl negociem uh, prin procedura de codecizie. Probabil ați auzit că nu se știe clar dacă negocierile CFM vor fi încheiate până în iulie. Dragi colegi, există riscul să fie nevoie să mai continuăm și după perioada de vară, și vă rog să fiți conștienți de consecințele unui scenariu în care nu s-ar adopta ce un CFM pentru această politică. Și cred că ați văzut ce s-a întâmplat în ultimii doi ani. Am avut la comisia noastră un mare efort de pregătire pentru aceste negocieri și apoi un an întreg de negocieri și putem pierde efectul acestor lucrări dacă negocierile pe cadrul financiar multianual eșuează. Nu vreau să insist, nu vreau să introduc condiții, dar vreau să vă rog să fiți conștienți de faptul că există consecințe dacă nu se adoptă o decizie asupra CFM, asupra politicii noastre. De aceea avem tot interesul să explicăm acestor lucruri și altor colegi care poate că nu înțeleg ce înseamnă un buget anual pentru politica de coeziune ar însemna moartea pentru politica aceasta. Sunt colegi care nu înțeleg pentru că nu sunt implicați și nu știu ce ar însemna dacă nu am mai avea această politică de la 1 ianuarie. Dacă discutați cu cetățenii din regiuni, probabil că auziți ce au și eu întotdeauna, și anume că așteaptă hotărârea noastră ca să poată începe investițiile la 1 ianuarie. Există o mare muncă de pregătire în regiuni și deci, ca să știți, ca să nu dormiți noaptea, poate să vă gândiți bine la acest lucru. Această politică are nevoie de siguranța finanțării cât mai rapid. Și aș dori acum să începem voturile. Vă rog să vă introduceți cartelele ca să facem o verificare. Miguel, te rog să deschizi votul. What we have the list, the, the latest list. I hope. Okay, good. Uh, it works? Mm, yeah. yeah no, I think only, if I can just tell the secret, only 31 Avem 33 de uh, voturi înregistrate din 40 de cartele câte ar trebui să fie. Deci vă rog să verificați. Sunt poate unii colegi noi Trebuie să facem acum un vot de probă, să vedem dacă funcționează cartelele. Puteți apăsa ce buton doriți. Doar verificăm cartelele. Four people didn't check their cards. Patru persoane încă n-au verificat. Trei. We go. Uh, so the first uh, vote... Bun, primul vot este la raportul lui Olgic Valv Putem începe? Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 4, avem aici un vot pe părți solicitat de ALDE. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Econ 1, nu, ba nu. Trecem la compromisul 2. Compromisul 2 pentru, Împotrivă abțineri se adoptă. 28 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. Trecem la Econ 8, partea a doua, nu? Haideți să trecem la compromisul 8. Îmi cer scuze pentru comentarii, dar uh, în fine, am ajuns la 8 pentru împotriva abțineri. Se adoptă. Compromisul 7. Vot pe părți. Prima parte de la 7 pentru împotriva abțineri se adoptă. Partea a doua pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 9, iarăși un vot pe părți, prima parte pentru împotriva abțineri se adoptă, partea a doua pentru împotriva abțineri eu cred că se adoptă. Verificăm compromisul 9, partea a doua. S-a închis votul. 21 la 20 se adoptă. O uh, adoptare foarte strânsă, dar s-a adoptat cineva a avut noroc aici. Haideți să trecem la amendamentul 50, unde avem iarăși un vot pe părți. Amendamentul 50, vot pe părți, prima parte, pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Partea a doua este caducă. Econ 10, trecem la compromisul 5. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 81, cine este pentru? împotriva abțineri se adoptă. Then we go to compromise 10. Compromisul 10, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 97. Amendamentul 97 acum. Pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă. 98. Pentru, împotriva, abțineri. Se respinge. 99. Pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă. 100. Pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă. 102. Pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă. 103. Pentru, Am votat pentru 100. S-a adoptat, nu vă faceți griji. 103 acum, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 105, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 106, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 11, și aici avem un vot pe părți. Prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 107 devine caduc. Trecem la compromisul 12. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la compromisul 13. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 14 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Compromisul 15 partea a doua din Econ 15 nu a fost adoptată. Pentru împotriva abține se adoptă. Compromisul 15 acum pentru împotriva abține se adoptă. The articles are done. Now we move to citations. Uh, amendment. Trecem acum la referiri. Amendamentul 1 pentru împotriva abțineri se um, respinge. Amendamentul 2 pentru împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 3 pentru împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 4 pentru împotriva abțineri se respinge. 5 pentru împotriva abțineri. Verificăm amendamentul 5. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 6 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul 7 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 8 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 9 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 11 pentru, împotrivă, verificăm. 11. Cred că se adoptă, dar verificăm. Amendment 11. Amendamentul 11, asta votăm. De ce devine caduc? Vorbim despre 11. Da, 10 devine caduc și votăm pentru 11. Văd că l-am arată mâna sus și mi apare minus. La 11 care a fost rezultatul? S-a adoptat. Acum considerentele. 11 este adoptat. Și acum trecem la considerente. Amendamentul 12. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 13. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Nu mai știu acum. 18 și 19 pentru împotrivă verificăm pentru că nu înțeleg prea bine cum stau lucrurile. S-a deschis votul. Votăm pe marginea considerentului K. S-a închis votul, este respins. Trecem acum la sugestiile din partea Comisiei pentru, Comisiei pentru Ocupare și Afaceri Sociale. Referirea 1 pentru, împotrivă, verificăm. Referirea 1. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Cu 23 de voturi împotrivă, 20 pentru. Acum, referirea 2. Pentru. Verificăm din nou nu reiese foarte clar. S-a deschis votul. Se respinge din nou 22 de voturi împotrivă, 20 pentru. Considerentul A, votăm pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. Considerentul B devine caduc. De fapt, toate devin cadu caduce până la 5. Votăm acum 5. Pentru, împotrivă, verificăm. Sugestia 5 a Comisiei EMPL. Pentru, împotrivă. S-a închis votul, mă S-a închis votul. Se respinge 22 de voturi împotrivă, 19 pentru, 6 devine caduc de fapt mai multe devin caduce până la 11. Votăm 11 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Cred că se respinge. Putem verifica dacă doriți. Se deschide votul pentru sugestia 11. S-a deschis votul? S-a închis? 21 împotrivă, 20 pentru, se respinge. 13 acum. Sugestia 13 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Votul final, electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. 33 de voturi pentru, 6 împotrivă, 3 abțineri. Felicitări uh, raportorului.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 Uh, votăm uh, acum așadar avizul domnului Stavrakakis. Vă rog să începem uh, votul. Compromisul 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. E mai complicat acum. Trecem la 4 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, acum la 7, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, compromisul 2, pentru, abțineri, pentru împotrivă, abțineri se adoptă, compromisul 3, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă și acum votul final. S-a deschis votul. S-a închis votul. 41 de voturi pentru o abținere. Felicitări lui uh, Georges. Trecem acum la votul pe marginea avizului domnului Jean-Jacob Bisep referitor la strategia de um, tehnologii pentru transport. Compromisul 1. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 2. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 5 două părți. Uh, prima parte, pentru împotriva abțineri se adoptă, partea a doua, pentru împotriva abțineri se adoptă, 6. Pentru împotriva abțineri se adoptă, 7. Pentru împotrivă. Verificăm. La 7. S-a deschis votul. S-a închis votul. 22 pentru, 21 împotrivă, se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum trecem la 14, pentru împotriva abțineri se adoptă, 15 pentru împotriva abțineri se adoptă, 16 pentru împotrivă, verificăm, s-a deschis votul. S-a închis votul. 17 pentru, 26 împotrivă, se respinge. Trecem acum la 17 pentru, pentru, împotrivă, se respinge, cred, dar verificăm. The vote is closed. S-a închis votul, 23 împotrivă, 20 pentru, se respinge. Nu trebuia să verific, era clar, da? 18 acum. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 4 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 22. Pentru. Împotrivă. Cred că trebuie să verificăm. Nu prea îmi dau seama. Îmi pare rău. Pentru. S-ar putea să se respingă din nou. Yeah. Da, se respinge. 24 împotriva, 19 pentru. You have bad luck with electronic vote. Iată că n-ai noroc la votul electronic. 23 pentru împotriva abțineri se adoptă, 24 pentru împotriva abțineri se adoptă. We have now oral amendment by Mr. Amendamentul oral uh, al domnului Vlasac. Se opune cineva acestui amendament? Nu, așadar îl votăm pentru împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 28 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 29, nu, verificăm, verificăm. S-a închis votul. 14 pentru, 29 împotrivă, se respinge. 29 pentru, împotrivă, verificăm și 29, s-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă 28 voturi împotrivă, 15 uh, contra, 30 pentru împotriva abține se adoptă. Acum votul final, electronic, s-a deschis votul. S-a închis. 41 voturi uh, pentru, o abținere, felicitări raportorului. Trecem acum la punctul 18 pe ordinea de zi, avizul uh, domnului Vlasac uh, referitor la sectoarele culturale și creative. Amendamentul 1 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 2 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 3, 5 pentru... Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. 21 pentru, 20 împotrivă, se adoptă. Dacă se adoptă, atunci trecem la 6. Pentru, împotrivă, verificăm. Pentru că nu înțeleg. S-a deschis votul, s-a închis. I didn't vote, I'm sorry, I didn't vote. But it's adopted, Se adoptă, chiar și dacă n-am votat eu. Compromisul 1, pentru, împotriva abțineri se adoptă, 13, pentru, împotriva abțineri se adoptă, 15, pentru, împotrivă, verificăm. Trebuie să-mi aduc aminte și eu să votez. The vote is closed. S-a închis votul. 21 la 21, adică respins. 16 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 17 pentru, verificăm, s-a deschis votul. vote is closed. S-a închis votul. Se respinge 28 de voturi împotrivă, 14 pentru, compromisul 2, pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 30 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 31 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 32 pentru, verificăm. La 32 s-a deschis votul. S-a închis se adoptă, 22 pentru, 19 împotrivă, 33 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, votul final, s-a deschis votul, s-a închis votul, 41 pentru, o abținere, felicitări. Trecem acum la avizul Martinei Anderson referitor la strategia Uniunii pentru Tineret, aplicarea acesteia. A apărut un amendament oral la amendamentul, la amendamentul 1. Se opune cineva? Nu. Atunci votăm așa cum este amendat. Pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 2 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul A pentru împotriva abțineri se adoptă. 4 devine caduc, amendamentul 8 pentru împotriva abțineri se adoptă, 9 pentru împotriva abțineri se adoptă, 10 pentru împotriva abțineri se respinge, 11 pentru împotriva abțineri se respinge, compromisul B pentru împotriva abțineri se adoptă, 14 pentru împotriva abțineri se adoptă, 15, avem aici un vot pe părți, partea 1 pentru, împotriva abțineri se adoptă, partea a doua pentru, împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 16, din nou un vot pe părți, prima parte pentru, împotriva abțineri se adoptă, partea a doua pentru, împotriva abțineri se adoptă. La 17. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul C. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 21. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 22. Verificăm la 22. S-a deschis votul. S-a închis votul. 21 la 21 se respinge. 23 pentru, împotrivă, e aceeași situație, cred, s-a deschis votul pe marginea amendamentului 23. S-a închis. 20 uh, pentru, 22 împotrivă, se respinge la 24 pentru. Verificăm din nou. S-a deschis votul. S-a închis votul. Este respins 23 uh, de voturi împotriva, 19 pentru, 25 pentru împotriva, abțineri se adoptă. 26 pentru. Verificăm la 26. S-a deschis votul. S-a închis votul. 20 pentru, 21 împotrivă se respinge, la 27 pentru împotriva abțineri se adoptă, 28 pentru împotriva abțineri se adoptă. Votul final. S-a deschis votul. S-a închis votul, 41 de voturi pentru o abținere. Am încheiat votarea. As, as everybody is here, we... Având în vedere că toată lumea se află aici, începem imediat uh, partea următoare. Moșca, ești, ești pregătită? Dear colleagues, please... Dragi colegi, vă rog să părăsiți camera în liniște. Those who stay also, please be silent. Și cei care rămâneți, vă rog să faceți liniște. Uh, Aș dori să profit de ocazie ca să vă informez cu privire la hotărârile luate de coordonatori în ședință de ieri. Am alocat raporturile și avizele să nu vă plângeți după aceea că nu v-am spus. În ceea ce privește la rapoartele legislative, ECR a luat raportul legislativ privitor la regulamentul propus de comisie ca urmare a deciziei Consiliului cu privire la prevederile legate de gestiunea financiară în anumite state care trec prin dificultăți financiare. Pentru Slovenia, Croația și Austria am decis să trimitem o scrisoare din partea președintelui în ceea ce privește comitet, Comisia Interparlamentară, în ceea ce privește cu întâlnirea Comisiei Interparlamentare, ne-am hotărât să organizăm respectiva întâlnire cu parlamentele naționale pe 27-28 noiembrie. Am hotărât să o facem în noiembrie. Am discutat de asemenea despre această chestiune și am căzut de acord că vom propune anumite lucruri, dar vom mai lucra la versiunea finală. Ideea ar fi să discutăm punerea în aplicare și problemele cu punerea în aplicare pentru următoarea perioadă în politica de coeziune. Le vom discuta în următoarele săptămâni, vom avea un schimb de opinii, cu privire la conținutul concret al uh, respectivele, respectivei întâlniri cu parlamentele naționale. De asemenea, am căzut de acord să nu trimitem o scrisoare negociatorilor pe marginea uh, CFM-ului, cerând uh, alocări speciale pentru regiunea pentru regiunea Maiot. V-am prezentat așadar toate aceste lucruri ca să le aprobați. Am înțeles că așa este cazul. Trecem la proiectul de raport privind implementarea și impactul măsurilor în materie de eficiență energetică în cadrul politicii de coeziune. Moița Cleva Checuș, aveți cuvântul, doamna raportor, să prezentați raportul. Vă mulțumesc. Doamnă președinte, în primul rând, Aș dori să spun că mi-am pregătit discursul în slovenă, credeam că va, va exista interpretare. Vă rog să-mi scuzați, probabil engleza. Ne puteți uh, provoca să înțelegem slovena, spune doamna președintă. Doamna raportoare, nu, poate data viitoare vom găsi o metodă de a face față. În primul rând, Mă bucur că astăzi avem un, uh, o discuție cu privire la acest subiect. În centrul discuției cu privire la creștere inteligentă, beneficiile au fost uh, beneficiile eficienței energetice au fost recunoscute de multă vreme. Scopul nostru este să scădem până în 2020 uh, consumul energetic cu 20%. Este vorba de strategia Europa 2020. Aceste politici încurajează eficiența energetică și ar trebui să joace un rol mai important. Cred că politica de coeziune este una dintre respectivele politici. Sunt decisive pentru competitivitatea europeană și sunt uh, Uh, foarte importante în lupta împotriva schimbărilor climatice. Afaceri, întreprinderile și gospodăriile vor constata efecte imediate, crearea de locuri de muncă, de creștere, reducerea costurilor și așa mai departe. De asemenea, se încurajează tranziția către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon. Uniunea Europeană va putea astfel să ajungă, să își atingă obiectivele de eficiență energetică. Trebuie să consolidăm pe viitor sprijinirea acestor țeluri. Iată ce încerc eu să obțin prin raportul meu. Eficiența energetică crescută necesită mai ales eforturi în transport mai eficient și în uh, clădiri mai eficiente. autoritățile publice la nivel uh, public, uh, la nivel regional și uh, local, joacă un rol crucial în acest sens. În raportul meu m-am concentrat mai ales pe clădiri. Am propus ca sectorul cu cel mai, cel mai, mare, cel mai mare potențial de economisire energetică să nu rămână neafectat. Am studiat îndeaproape uh, analizele și studiile de impact cu privire la uh, ce se poate face pentru atingerea obiectivelor de eficiență energetică, mai ales având în vedere evaluarea făcută de Curtea de Audit. Este important să clarificăm dacă investițiile respective sunt uh, investiții inteligente. După analiza mea, sunt convinsă că așa stau lucrurile. Sprijinind eficiența energetică prin uh, fonduri de investiții și structurale europene, mergem în direcția cea bună. În pregătirea raportului meu, trilogul cu privire la regulamentul comun și la FEDER încă continuau. Nu am dorit să sar la concluzii pentru că încă exista dezbaterea respectivă. Astăzi însă ne aflăm cu un pas în față și cred că acest raport poate fi actualizat cu amendamente care vor include acordul final la care se va ajunge cu privire la FEDER și la regulamentul comun. Voi uh, propune amendamente în acest sens și eu. În ceea ce privește capitolul cu privire la diseminarea informației și creșterea info- gradului de informare, este un subiect foarte important în opinia mea. Este unul dintre acele lucruri pe care multă lume le ia drept uh, date și le consideră minore. Însă după ce am discutat cu reprezentanții autorităților regionale și locale, sunt sigură că, așa ca și cu dumneavoastră, Ați auzit de multe ori că au nevoie de mai multe informații. Au nevoie de mai multe informații care sunt cele mai bune practici, mai multe informații, cum pot să aibă mai multe um, câștiguri de pe urma eficienței energetice, ce proiecte există, ce instrumente financiare noi există. Instrumentele financiare sunt o altă parte foarte importantă a acestui raport. Și aici este nevoie de mai multă muncă. Încerc să fac o aluzie comisiei care ne-a tot promis nouă și părților interesate că vom uh, găsi anumi, că vom um, avea anumite instrumente financiare înainte de următoarea perioadă de programare. Cred că acest lucru se va întâmpla săptămâna aceasta sau în luna care urmează. Deocamdată însă nu am primit niciun fel de propunere reală. Dacă e să ne gândim serios că autoritățile noastre naționale, regionale și de gestiune vor dori să participe la această noi idee și la aceste noi proiecte, atunci trebuie să le oferim claritate juridică și să le explicăm. Au nevoie de timp să se pregătească. Și noi în această comisie tot discutăm despre aceste lucruri de ceva vreme. Suntem conștienți că criza actuală și măsurile de austeritate implementate în cadrul UE au făcut uh, din ce în ce mai dificil pentru statele membre să găsească fondurile necesare pentru cofinanțarea um, politicilor uh, vis-a-vis -vis de eficiență energetică. De aceea este esențial să găsim și să clarificăm noi metode pentru finanțarea proiectelor. În concluzie, aș dori să spun câteva cuvinte cu privire la sectorul locuințelor. Consumul energetic în uh, clădiri constituie 40% din, energetic, din uh, consumul energetic uh, din UE. Trebuie să ne asigurăm că nu ignorăm acest aspect. Parlamentul, în negocierile cu Consiliul și cu Comisia, a reușit să se asigure de uh, faptul că atât publicul cât și um, partea publică vor putea fi luate în considerare. Aș dori ca Comisia să fie mai uh, proactivă în acest sens și să sprijine statele membre în pregătirea um, renovărilor. Cred că această cooperare ar trebui să fie dezvoltată în paralel cu programe care incorporează utilizarea noilor instrumente financiare. Astfel, s-ar putea crește încrederea în sectorul construcțiilor. În raportul meu am subliniat care sunt punctele problematice în, acest, în această chestiune de eficiență energetică și am încercat să propun soluții constructive care să ducă la îmbunătățirea situației. Aștept uh, cu nerăbdare să lucrez cu dumneavoastră și cu raportorii din umbră în luna care urmează. Vă mulțumesc. Doamna președintă, vă mulțumesc. Începem cu raportorii din umbră. Începem cu doamna Kolarska-Bobinska. Uh, thank you very much, Mrs. President. Uh... Mulțumesc foarte mult, doamna președintă. Aș dori să-i mulțumesc doamnei Clevachecuș pentru raportul ei. Sunt de acord cu majoritatea remarcilor privitoare la importanța eficienței energetice, de asemenea privitoare la creșterea gradului de informare cu privire la sursele noi de energie. De asemenea și uh, instrumentele financiare noi sunt o idee bună în aceste timpuri de criză. Pe măsură ce am citit raportul dumnea ei, am găsit foarte multe puncte pozitive. Nu am să fiu uh, foarte... Nu am să mă refer pe larg la acestea. Am să mă refer doar uh, la anumite puncte pe care le consider mai slabe. În primul rând, echilibrul foarte delicat la care s-a ajuns în negocierile cu privire la uh, politica de coeziune respectivele, respectivele echilibru nu ar trebui să fie uh, deranjate de acest raport. Nici ceea ce spun eu nu ar trebui să aducă prejudicii în acest sens. Mai sunt câteva puncte pe care aș dori să le menționez și trebuie să discutăm în întâlnirea cu raportorii din umbră. Paragraful 10, de la 10 până la 11, 12. Aici trebuie să mai discutăm, apoi mai este vorba și de chestiunea finanțării, apoi negocieri cu privire la flexibilitate, dar toate aceste lucruri pot fi rezolvate într-o întâlnire separată. Îngrijorarea mea principală este următoarea. Acest raport Parcă ar fi un raport al ITRE, nu al regii. Nu înseamnă că nu e bun, nu înseamnă că nu sunt de acord, dar cred că lipsește ceva, lipsește specificul regii, dimensiunea regională. În opinia mea, așadar, foarte multe dintre alineatele din acest raport sunt uh, puncte care se referă la competențe care nu aparțin acestei comisii. Putem lăsa aceste lucruri acolo, dar este foarte probabil că dacă le lăsăm așa, atunci comisia ar putea să aibă probleme atunci când ajunge raportul în plenară. Sugerez că fiecare grup politic să mai verifice odată toate aceste aspecte cu colegii de la ITRE și Poate că termenul pentru amendamentul ar putea fi amânat, ca să avem timp să facem acest lucru. Dacă ne hotărăm, hotărâm că nu are importanță pentru noi, atunci foarte bine. Dar eu doresc să subliniez acest aspect. Mai sunt câteva afirmații care ar putea fi uh, ambigue în ceea ce privește eficiența energetică. Voi încerca să le corectez. În concluzie, se pune accentul pe schimbările climatice în loc de felul în care eficiența energetică ar putea să economisească bani pentru regiuni și pentru cetățeni. Acest lucru mie, mie mi se pare greșit. Este un deserviciu față de promovarea eficienței energetice. Indiferent de felul în care Uh, ne poziționăm față de schimbările climatice. Ar trebui să rămânem la subiect și nu, la, și nu să mergem uh, în termeni mai generali. Trebuie să ne concentrăm pe eficiență energetică, nu pe termenii mai generale schimbării climatice. Trebuie să ne concentrăm așadar pe acest subiect, pentru că despre aceasta este vorba în raport. Acestea fiind spuse, cred că după ce facem câteva corecturi, câteva schimbări, cred că va fi un raport foarte bun și se va bucura de sprijin în cadrul Comisiei. Vă mulțumesc foarte mult! Thank you. Uh, Karima Deli not... Mulțumesc! Karima Deli nu este aici. Elizabeth? Da, sigur. Uh, am să iau cuvântul acum. Am lucrat împreună la acest raport, am să fac câteva observații uh, generale. Credem că uh, colega noastră se îndreaptă în direcția cea bună, însă uh, anumite detalii au fost lăsate deoparte. Totuși, cred că s-a muncit foarte mult la acest raport. Sunt foarte multe formulări echilibrate și amănunțite care prezintă o argumentare foarte bună, ceea ce îmi place foarte mult. Cunosc acest domeniu foarte dificil și dificultatea este combinarea factorului social cu factorul ecologic. Acesta este menționat mai ales la capitolul 1, observații generale. Și Eh, mi se pare foarte important să intrăm în detalii pentru că acesta este aspectul regional. Cum putem rezolva și problema instrumentelor financiare ca să combinăm dimensiunea socială și ecologică aici, mai ales în ceea ce privește locuințele. Acesta este principalul aspect, aș zice eu, o să lucrăm poate la câteva amendamente, dar în general textul merge în direcția dorită de noi. Mi se pare important să menționăm și instrumentele financiare. Eu aș dori să reflectăm și instrumentele existente care au fost recent introduse în timpul crizei. Cele 4%, dacă vă amintiți, pe care le-am introdus în regulamentul actual, pentru că Aici avem un argument puternic pentru a continua această măsură pe viitor. Dacă mi-amintesc eu, Franț preluase aceste 4%, Franța preluase aceste 4% și cred că este un pas în direcția cea bună. Consider că este foarte important ce ați trecut dumneavoastră la articolul 34 cu privire la Curtea de Conturi. Cred că ă, putem să ajungem la un rezultat pozitiv aici. Estimați ce se întâmplă și poate că ar fi bine să spuneți și care ar fi concluziile. Cred că corespunde cu raportul dumneavoastră și cu formularea dar este singura observație pentru că mi se pare că observația în sine este foarte cuprinzătoare și foarte clară. Și vă mulțumesc mai ales pentru munca depusă, care a fost imensă. Thank you very much, Elizabeth. Anybody else would like to... Mulțumesc, Elizabeth. Mai dorește cineva să intervină? Ai fost cam tăcut recent. Thank you. Da, am fost prea uh, tăcut. Sean Kelly. E un subiect deosebit de important pentru mine, pentru că sunt și membru la Comisia ITRE și sunt uh, ușor dezamăgit pentru că statele membre în această perioadă de criză economică, de recesiune, nu profită de această șansă minunată de a avea o situație în care toată lumea câștigă prin crearea de investiții, creștere și locuri de muncă. Cred că ce uh, spuneau colegii despre abordarea regională e un lucru foarte important, pentru că astfel se poate spori conștientizarea necesară și în loc să avem cheltuieli directe, după cum arată și doamna raportor, se poate crea un efect de pârghie a, pentru finanțare, un parteneriat în aceste domenii. Trebuie să ajungem uh, să atingem obiectivele 2020, nu doar pe planul eficienței, ci și uh, din perspectiva eficienței economice. Și cred că în această perspectivă ar trebui să uh, subliniem mai mult toate aceste aspecte, mai ales în perioada de recesiune. Eficiența economică poate fi foarte importantă pentru indivizi, pentru regiuni și pentru statele membre. Eu aș dori să se facă eforturi serioase pentru a coordona acest lucru în toată Uniunea Europeană. Eu cred că cetățenii doresc acest lucru, sunt pregătiți, însă mai e nevoie de leadership și de aplicarea uh, structurilor ca toate aceste măsuri să poată fi luate la nivel regional și local. Dacă se va întâmpla, vom face uh, progrese minunate. Mulțumesc raportoarei, mulțumesc lui Lin, colega mea, pentru aceste idei, pentru că interesul este ca toată lumea să aibă de câștigat. Majoritatea proiectelor în care suntem implicați costă mult, beneficiile se văd sau nu se văd în multe cazuri, uneori sunt beneficii temporare, însă aici beneficiile vor continua pentru totdeauna și cred că această idee trebuie să fie mai mult subliniată. Mulțumesc! Mulțumesc, Sean Lambert. Tu l-ai lăsat pe Sean să te reprezinte sau dorești să intervii? O observație mai ales la uh, ultimul punct menționat de domnul Kelly, mai ales în legătură cu caracterul de repetare. Dacă se cheltuiesc banii, nu contează neapărat cât de mulți bani se cheltuiesc, dacă vă uitați la ce s-a întâmplat în ultimii ani ci contează modul în care acei bani generează venituri, deci contează eficiența acestor instrumente, uh, de exemplu instrumentele BEI, uh, noile metode inovatoare de finanțare. Se poate crea un efect de pârghie mult mai important dacă partenerii intervin, vin cu propriile investiții și există un acord ca câțiva ani mai târziu, când mai puțin, când ai mai puțin de plătit la facturile la energie, banii să se reîntoarcă la fonduri. Deci uh, se pot uh, avea în vedere diverse situații cu buget neutru. Și cred că e foarte util să folosim fondurile regionale substanțiale pe care le avem. Avem acum și fondul de coeziune și FEDER, iar statele care nu au atins proiectul uh, stabilit la început trebuie să cheltuiască banii. Dar poate că iată, am putea juca pe această carte pozitivă. Să încercăm să facem mai mult, nu să stabilim noi obiective, ci și Comisia Regii este excelentă din punctul acesta de vedere pentru uh, găsirea de instrumente și evidențierea obținerii de rezultate, pentru că noi reunim partenerii de la nivel local și regional. Am putea să elaborăm această idee într-un amendament. E menționat la punctul 27, dar ar putea fi accentuat. Mulțumesc, Lambert. Ian Olbricht. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, cred că acum nu e cel mai bun moment pentru un astfel de text, pentru că fie va fi prezentat înainte de votul final pe FEDEC și fondurile de coeziune și va promova un lucru deja acceptat și deci va repeta ceva ce va fi fost deja făcut. Poate că ar fi mai bine să-l adoptăm după aceea, pentru că spunem că salutăm, dar și așa mai departe. Cred că momentul e foarte important. Poate ar fi bine să ne ocupăm de acest text după votul din iulie. Să avem o situație în care acest text reprezintă o bază pentru etapele următoare. După ce observația la care se referea și Elizabeth cu cele 4%, Cred că este important să se explice de ce, de ce nu există anumite rezultate și anume pentru că reprogramarea s-a făcut prea târziu. Nu pentru că regiunile nu au fost interesate, ci pentru că a fost prea târziu făcută reprogramarea. Unele dintre fonduri au fost reprogramate pentru aceste 4%, dar foarte adesea se spunea că s-a făcut deja sau s-au promis banii și nu s-au utilizat. Cred că e important uh, să arătăm că nu, să, arăt, să nu arătăm că schimbarea a fost pozitivă și reacția negativă, ci să arătăm că schimbarea a venit prea târziu, e foarte important. În al treilea rând, dacă ne gândim la politica regională, cred că trebuie să menționăm și uh, asociațiile primarilor, nu ca, doar ca o idee frumoasă, ci ca o idee cu consecințe pentru că uh, această convenție a primarilor permite fiecărui oraș care intră în convenție să primească un plan strategic pentru eficiența energetică și așa mai departe. Dacă nu pregătesc planurile, nu mai fac parte automat din convenție, dar dacă pregătesc acestea, ceva ar trebui să uh, fie posibil, să existe un fel de uh, privilegiu pentru FEDER apoi de acces privilegiat. Pentru că dacă aceștia pregătesc planul, nu pot să fie tratați ca toți ceilalți care n-au făcut nimic. Noi, Comisia Regii, ar trebui să pregătim această legătură și să spunem statelor membre că dacă investesc în planuri, vor beneficia de un tratament, tratament uh, specific. Când ne referim la implementarea FEDER și la fondul de coeziune, Orașele care și-au pregătit deja planurile trebuie să fie tratate în mod privilegiat. Eu cred că este practic și util pentru Comisia Regii. Thank you, uh, Joachim Zeller. Mulțumesc, domnul Zeller. Da, doar o scurtă observație. Eu îl contrazic pe coordonatorul meu, nu-mi face plăcere să-l contrazic, dar atunci când spune că dacă se introduc măsuri de energie, apoi uh, revin bani, nu știu sincer dacă e așa. Uh, dragă, dragă Lambert, am investit bani masiv în sectorul energetic, în sectorul clădirilor, dar numai pentru a limita cheltuielile, pentru că prețurile la energie au crescut atât de mult încât nu am mai primit niciun ban după aceea ca beneficiu. Dacă eficiența energetică este subiectul principal, comunele care introduc măsuri de economisire de energie ă, Trebuie să o facă pentru că vrem să economisim resurse, pentru că Uniunea Europeană are anumite obiective de uh, reducere a emisiilor de carbon și trebuie ca aceste comune să și aibă mijloacele financiare ca să-și realizeze obiectivele. Și aici intervine politica europeană de uh, subvenții și cred că trebuie să fie urmărit și obiectivul de a aduce sub control prețurile la energie care pur și simplu galopează. Dar nu cred că trebuie să avem iluzia că astfel se economisesc bani, în sensul în care vom avea și profit după aceste investiții. Nu este așa. Trebuie să se facă investiții pentru a limita costurile și pentru a atinge obiectivele stabilite de noi. De aceea politica europeană de ajutor, de asistență trebuie să ajungă și la comune. Pot să fac o observație? Lambert, nu sunt de acord. Da, bine, vorbește. Nu, poți, nu spuneam că poți întotdeauna primi bani înapoi, dar există o posibilitate că dacă se fac multe investiții în anumite cazuri, ă, dacă se introduce o subvenție, aceea să se piardă pur și simplu, de tot, să dispară. Eu spuneam că trebuie să se facă investiții cu angajamentul ca dacă prețurile cresc sau să poți să-ți iei angajamentul ca banii care nu vor fi cheltuiți pentru că au devenit mai eficienți să fie dați înapoi. Deci e nevoie de această abordare și dacă prețurile cresc. De ce să le dăm bani? Pur și simplu să dăm bani. Nu, trebuie să existe un model de câștig la, la bază. Trebuie și eu să intervin din nou aici. Este cam paralelă cu realitatea observația dumneavoastră. Cred că trebuie uh, să ne gândim uh, cum să fie concepute directivele privind cheltuielile pe viitor. Pentru că, în practică, foarte multe state și Uniunea Europeană um, consideră întotdeauna că cea mai bună ofertă este cea mai ieftină și nu cea mai uh, eficientă. Și atunci avem o problemă. Un, prin exemple se înțelege întotdeauna se înțeleg lucrurile cel mai bine. În Berlin avem o firmă care face lifturi și infrastructură pentru clădiri uh, și între timp a făcut cea mai bună ofertă din lume pe planul câștigului de energie. Dar uh, totuși pe plan global, în comparație cu alte firme, uh, costurile lor sunt foarte mari. Și deci, uh, din cauza că nu se fac investiții, lifturile lor nu ajung să fie construite realmente pentru că nu sunt destul de ieftine și până la urmă se fac niște lifturi care costă la început mai puțin, dar după aceea costă mai mult pentru că uh, consumă mai multă energie. Și cine cumpără aceste lifturi, îi cumpără, le cumpără chinezii, practic, pe termen lung. Și practic trebuie să ne adaptăm structurile și modelele de reflexie până acum în funcție de aceste lucruri. Bine, e clar că PPE-ul are nevoie să mai discute. Trebuie să aveți o discuție pe fond. Nu mai dorește nimeni să intervină? Uh, Moica, dacă poți să te referi și la unde am ajuns la negocieri, dacă e nevoie să mai amânăm votul sau dacă puteți adapta formularea în consecință da, da, sigur, sigur, asta am să și spun. Da, asta voiam eu de la început și anume ca la pachetul de negocieri să se stabilească totul. Nu are sens să avem un raport care nu e adaptat la realitate, deci sunt de acord cu Ian în această privință. Aș avea nevoie de ajutor din partea secretariatului. Cred că raportul ar trebui să fie votat în septembrie Dacă se poate în iulie, da. Credeam că nu se poate în iulie. Perfect. A trebuit să cofnat. Nu, ai va bine, tu can. Squeeze. You did that my idea with the amendments actually to... Aceasta e și ideea mea în legătură cu amendamentele. Aș putea să mă ocup de textul general și apoi amendamentele uh, și ce se va discuta la negocieri să ne introduc mai târziu. Președinta, eu v-aș propune ca termenul de amendamente să fie 11 iulie, iunie, mă scuzați, ca să mai avem timp pentru traducere și cred că o săptămână va fi suficient. Doamna Colarska bobinska sugera și ea ceva în acest sens avem o discuție cu ITRE, nu chiar un conflict, în contextul rețelelor inteligente, trebuie să vedem uh, și să ținem și cont de ce spunea doamna Colarska, ca să nu vină cu amendamente după aceea la plenară. Deci termenul de depunere a amendamentelor 11 iunie, cred că astfel avem suficient timp ca să facem adaptările privind rezultatele negocierii și de asemenea ca și voi să vă gândiți dacă uh, mai sunt necesare consultări. Mai adăugați altceva? Da, voiam să le mulțumesc tuturor celor care au intervenit. Cred că întotdeauna dezbaterile privind eficiența energetică sunt foarte vii, nu sunt niciodată plictisitoare. Și trebuie să recunoașteți că datorită PPE-ului. Da, exact. PP-ul cred că trebuie să mai poarte niște discuții interne. Aș dori să le mulțumesc tuturor celor care au luat cuvântul. De la bun început știam că trebuie să las loc și de amendamente, Uh, aștept cu nerăbdare toate propunerile dumneavoastră mm, prin amendamente la acest raport. Am auzit niște idei foarte bune, propuneri grozave. Sunt convinsă că vom putea să uh, colaborăm. Când am venit la Parlament, am lucrat uh, pe tema instrumentelor financiare cu dumneavoastră, am colaborat. Eu încerc întotdeauna să utilizez aceste idei, de aceea și joacă și în raport un rol atât de important. Instrumentele financiare sunt un mod de a ajuta politica de coeziune să fie realizată și în domeniul eficienței energetice. Aștept cu nerăbdare cooperarea. Um, vom avea o reuniune cu raportorii din umbră foarte curând ca să discutăm amendamentele și sunt convinsă că vom fi gata să mergem la vot în iulie. Mulțumesc foarte mult! Deci, termenul de depunere a amendamentelor va fi 11 iunie la ora 12. deci putem încheia acest punct și trecem la ultimul punct, uh, raportul domnului Alves, de fapt avizul privind combaterea șomajului în rândul tinerilor. Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi. În uh, redactarea acestui raport referitor la șomajul în rândul tinerilor, n-am avut foarte mult timp. Și tocmai de aceea m-am motivat și mai bine, pentru că trebuie să recunoaștem că este vorba despre unul dintre flagelurile cele mai grave cu care s-a confruntat uh, Europa în ultima vreme. Este îngrozitor să lăsăm uh, tinerii într-o situație atât de nesigură și consecințele pentru societate pot să fie deosebit de grave. Persoanele care încep uh, o viață profesională și după aceea devin șomeri tind să câștige mai puțin în viitor sau să se angajeze mult mai târziu pentru că pierd o ocazie de achiziționare, de, uh, de căpătare de competențe și de încredere în uh, prima parte a vieților profesionale. Deci trebuie să existe o strategie pentru noi care să le permită căpătarea de astfel de competențe. În statele care au fost cel mai grav afectate de criză, am văzut că s-a pierdut know-how, cunoștințe și capacitatea de a deveni competitiv.

Conform uh, Eurofund, în 2011 pierderea economică mm, cauzată de faptul că tinerii nu erau încadrați pe piața muncii s-a aflat undeva la 153 de miliarde și reprezenta undeva mm, în, la vremea respectivă rata șomajului în rândul tinerilor era de 23,5%. Avem mm, cifre mai mici în țări cum ar fi Austria sau Germania, dar chiar și uh, cifre extrem de mari, 55% în Grecia sau Spania. Este vorba de o asimetrie care reprezintă o provocare pentru coeziune și pentru fezabilitatea unei Europe unite care să aibă um, un nivel de trai uh, și de condiții de muncă comparabile întreaga Europa. În um, în, în categoria de vârstă 15-29 de ani, uh, tinerii uh, sunt 14 milioane de tineri care se află într-o situație în care nu sunt nici încadrați în muncă, nici nu urmează o formare și trebuie să ne gândim uh, că aceștia sunt oamenii care ar trebui să contribuie la construcția Europei, ori dacă ei nu participă, atunci nu va exista un viitor pentru Europa și atunci trebuie să rezolvăm această problemă, trebuie să uh, recuperăm uh, dinamismul economiei noastre. Aceasta reprezintă o condiție prioritară pentru atingerea unui um, unei grad de ocupare durabil, pentru că altfel toate măsurile n-au decât caracter um, temporar, pe termen scurt. Noi trebuie de aceea să ne gândim la motivele structurale, profunde, care ne-au adus aici. Și uh, în acest sens e nevoie să ne referim la politicile de educație și de ocupare, să le readucem pe calea cea bună, să venim cu niște strategii de nouă generație mai bune pentru predare, pentru învățământ și pentru mai ales tranziția către uh, viața profesională, către încadrarea în muncă Așadar, niște dispoziții mai bune pentru școlarizare și pentru ocupare. Dacă uh, venim cu astfel de politici esențiale de uh, conectare a învățământului, învățământului uh, ocupațional, vocațional și învățământul pe durata întregii vieți, și dacă ajustăm aceste politici astfel încât să vină în întâmpinarea nevoilor companiilor, atunci poate vom ajunge la uh, un uh, progres. 15% uh, dintre locurile de muncă mm, se pierd anual, dar 15% altele sunt create. Trebuie să venim în întâmpinarea acestor modificări și să le putem preîntâmpina și uh, politicile noastre trebuie să se bazeze pe trei principii, niște tendințe um, cu orientare către viitor care să uh, anticipeze tendințele, apoi o implicare mai mare a factorilor implicați și apoi o abordare regională unde mecanismele de rezolvare a problemelor și de luarea deciziilor să fie mai eficiente și în care să înțelegem mai bine cererea de competențe. Uh, Trebuie să ne gândim și să acționăm la nivel local și la nivel regional ce putem să facem, să gestionăm probleme, să căutăm uh, soluții, să implicăm factori implicați și să ne îndreptăm către o strategie de care, pe care să o putem aplica în viitor, astfel încât să identificăm grupuri um, grupurile care, de tineri care sunt încă excluși uh, de la acest proces și care nu pot așadar să se adapteze la aceste modificări. De asemenea, cred că formarea la locul de muncă trebuie să fie accentuată, companiile trebuie să adopte astfel de măsuri, astfel încât locurile de muncă să devină mai sigure și mai durabile. Deocamdată, dacă uh, educația, dacă învățământul nu este adaptat la nevoile uh, de pe piață și dacă nu există o formare la locul de muncă, atunci șansele ca oamenii să fie concediați uh, foarte rapid sunt mai mari. Așadar, ne e nevoie de măsuri de implicare în acest domeniu mai mult ca niciodată. E nevoie de o reunire um, a fondurilor, a FEDER și a FSE mai ales, pentru a combate mai, mult, mai bine acest flagel. Europa a început să înțeleagă foarte bine această problemă, s-a anunțat pachetul pentru uh, tineri, inițiativa pentru ocuparea tinerilor, de asemenea programul uh, Garanția pentru tineri și anumite dintre obiectivele din Europa 2020 ar putea să ducă la o creare de locuri de muncă durabile, astfel încât să se ofere o angajare mai sigură prin consolidarea programelor de mobilitate în întreaga Uniune cu o cooperare regională mai bună și uh, mai ales având în vedere uh, proiectele mai mari, cum ar fi una monetară, dar și o coeziune mai bună. De asemenea, trebuie să ne gândim și la propunerea franco-germană pentru combaterea tiner, a șomajului în uh, rândul tinerilor care um, implică um, participarea BEI și deocamdată bugetul inițial este de 60 de miliarde de euro pentru aceste măsuri. E nevoie de coordonare, de orientări la nivel de Uniune. Toate acestea sunt esențiale pentru mobilizarea statelor membre care trebuie să fie implicate în acest proces. Dacă nu uh, avem un model structural uh, corect, atunci nu se putem crea nimic uh, durabil. De aceea trebuie să mobilizăm toate fondurile disponibile pentru a ne asigura că educația și formarea uh, Uh, pot să uh, corespundă mai bine cu uh, definiția um, structurală a competitivității. Este singura modalitate de rezolvare a problemei șomajului tinerilor. Este vorba nu doar de o chestiune de locuri de muncă, de ocupare, este vorba de o amenințare la adresa democrației și la, între, la toate valorile Uniunii și aceste uh, probleme nu vor dispărea dacă noi ne acționăm. Dacă nu, s-ar putea să ne trezim că avem o generație pierdută care nu va găsi niciodată de lucru. Wolfgang uh, Schäuble a spus lucrurile și mai bine decât mine. A spus că ar fi un dezastru pentru Uniunea Europeană. Trebuie să avem succes în acest moment dacă nu vom pierde bătăria uh, lupta pentru unitate în um, Uniunea Europeană. Și uh, s-a spus de asemenea că este vorba de uh, o chestiune scandaloasă, că e strigător la cer. Și uh, Uh, pentru acest raport, uh, vă spun, doamnă președinte, că am uh, depus eforturi deosebite, am, m-am bazat pe eforturile Secretariatului General, care mi-au facilitat sarcina. Vreau să mulțumesc tuturor celor care m-au ajutat și vă stau la dispoziție pentru comentarii sau amendamente pe care le-ați propune. Vă mulțumesc. Trecem acum la Uh, doamnă pentru uh, Mulțumesc, președintă. În primul rând, aș dori să mulțumesc raportorului pentru munca pe care a depus-o în această problemă. În opinia mea, este extrem de dificil la astfel de avize să luăm totul în considerare. Șomajul în rândul tinerilor este o problemă foarte vastă. Țări precum a mea sunt foarte grav afectate. Sunt mult mai multe lucruri despre care ați putea vorbi, dar este greu să coroborați totul. Bineînțeles, vom analiza posibilități de amendamente și le voi propune. Ați făcut referiri la disparități între regiuni. Este o referire foarte bună. Costul acțiuni de asemenea, este o referire foarte bună. Trebuie să anticipăm cererea de competențe în companii. Până în prezent nu am reușit să facem acest lucru, cel puțin în Spania. Tinerii au fost antrenați, pregătiți pentru o altfel de piață a muncii decât cea pe care vor trebui să activeze. Cred că foarte multe studii în acest sens confirmă ceea ce zic. Trebuie să ne asigurăm că pregătirea tinerilor se potrivește cu cerințele de pe piața muncii. Uniunea Europeană trebuie să combată șomajul în rândul tinerilor. Este vital. Țările care se confruntă cu cele mai mari probleme în acest sens, pur și simplu nu vor reuși să iasă și din uh, restul crizei fără ajutor din partea UE nu vom putea să oferim locuri de muncă tinerilor noștri. Șomajul tinerilor așadar este una dintre marile probleme ale Uniunii la ora actuală. Dacă nu luăm măsuri acum, nu vom putea să facem față provocărilor care ne sunt puse de către strategia Europa 2020. Calitate și locuri de muncă pentru toți. Cum vom ajunge la acest uh, scop dacă tinerii noștri sunt șomeri și nu-și găsesc locuri de muncă deloc? Raportorul a mai vorbit despre un lucru pe care cred că ar trebui să-l dezvoltăm, problema mobilității. Este absolut vitală. Tinerii au nevoie să se poată mișca dintr-un stat membru în altul și dintr-o regiune în alta. Trebuie să poată merge să-și caute de lucru, să găsească un loc unde ceea ce au ei de oferit este nevoit, este necesar. Trebuie să considerăm mobilitatea ca un fenomen pozitiv, pentru că prin intermediul ei oamenii își pot găsi locuri mai, de muncă mai bune sau locuri de muncă unde își pot folosi uh, competențele mai bine. Bineînțeles, există riscul unui exod al uh, persoanelor calificate și acest lucru este o realitate. Tinerii spanioli cu cele mai bune calificări nu rămân în Spania. Ei pleacă în Germania și în alte țări. Este improbabil să se întoarcă. Și acest lucru este o problemă cu care, pe care trebuie să o rezolvăm. Este vorba de coeziune teritorială și socială și economică. Dacă oamenii, dacă tinerii doresc să lucreze în regiunile lor, în țările lor, trebuie să aibă posibilitatea de a face acest lucru. În acest sens, toate regiunile Uniunii Europene trebuie să coopereze. Trebuie să țintim cele mai dezavantajate regiuni pentru a evita această situație defavorabilă. Bineînțeles, fondurile europene sunt o soluție foarte bună, ne oferă șansa de a rezolva această problemă. Mai este și problema IMM-urilor. După cum știți, IMM-urile sunt foarte bune la crearea de locuri de muncă. Dar dacă IMM-urile, dar dacă e ca IMM-urile să angajeze tineri, vor avea nevoie de ajutor financiar. Trebuie de asemenea ajutate să acceseze posibilele surse de finanțare. Cele mai importante aspecte pentru mine sunt acestea despre care tocmai am vorbit, însă, bineînțeles, vom mai analiza amendamentele. Doamna președintă Ana Miranda, dacă dorești să vorbești în numele colegii tale. Mulțumesc, doamnă președinte. Am să-i vorbesc dragului meu prieten Alves în propria lui limbă. Îmi cer scuze dacă fac ceva scuze, dacă fac ceva greșel în portugheză. Aici vorbim despre locuri de muncă instabile și despre șomaj. Vorbim de asemenea despre o lipsă de dedicare din partea guvernelor, de angajare din partea guvernelor. Pur și simplu oamenii uh, tinerii nu au oportunități. S-au făcut, nu s-au făcut uh, reforme în acest domeniu în Spania și în alte locuri. S-au tăiat fondurile și acestea sunt unele dintre cauzele um, exodului persoanelor inteligente despre care vorbea PP-ul. 200 de mii de persoane au plecat din țara mea în ultimii trei ani. Tendința este să meargă în alte state membre UE. Tendința este să fie mai bine plătite în respectivele state membre. ei sau aceste persoane s-au pregătit în universitățile noastre, în Portugalia, în Galicia sau altundeva în Spania. Și există mm, întreprinderi mari multinaționale care absorbe toate aceste persoane și ajungem la o generație pierdută de imigranți. Țineți minte, anii 70, o mulțime de portughezi și de galițieni care plecau în anii 70. E bine, acum avem o situație similară, numai că în secolul 21. Cred că raportul este excelent, însă trebuie să punem accent pe acest aspect și mai mult. Este vorba de o asimetrie. Mobilitatea nu înseamnă migrația într-un singur sens. Bineînțeles, este minunată oamenii de știință care călătoresc, fantastic, dar nu trebuie să ne folosim, nu trebuie, nu trebuie să vedem că mobilitatea este utilizată ca un fel de exod masiv al talentelor. Am observat ce se întâmplă, care este comportamentul imigranților, ex-emigranților, în ce țări merg, ce fac acolo. Și există acest pericol al generației pierdute. Nu trebuie să pierdem din vedere acest aspect. Vom uh, propune amendamente. Cine dorește să vorbească acum? Spune domnul președinte. În ce limbă dorești să vorbești, Sean? Într-adevăr, este o problemă foarte importantă pentru toată lumea care ne interesează pe toți. Este tragic că atât de mulți tineri sunt șomeri, mai ales în momentul în care uh, cresc, ei se gândesc și a fost, uh, li s-a spus din partea părinților că dacă merg la școală, dacă studiază, atunci vor avea un loc de muncă pe viață. E o provocare psihologică foarte mare pentru mulți dintre ei. Încercăm să facem ceva la nivel european, din fericire, mai ales uh, în cadrul CFM-ului. Sunt câteva aspecte pe care aș dori să le abordez succint. În primul rând, anumiți tineri au locuri de muncă, dar sunt exploatați de către companii. Aceste companii profită de faptul că există un surplus pe piață de forță de muncă și își uh, și angajează tineri pe termen scurt și îi concediază înainte să devină permanenți, îi plătesc, îi plătesc uh, cu salarii foarte mici și iată o altă problemă pe care ar trebui să o adresăm. Apoi mai există și un alt pericol. Tinerii care merg la interviu după interviu și sunt tratați prost. Am văzut acest lucru știu oameni care au, venit să-mi vorbească și mi-au spus. Au călătorit distanțe foarte mari, s-au pregătit ore în șir pentru un interviu, au așteptat să fie sunați din nou. Interviul a durat 3-4 ore, testul a durat mult și de multe ori nici măcar nu au fost uh, sunați să li se spună care a fost rezultatul. Companiile trebuie să ofere informații tinerilor. Dacă nu primesc locul de muncă, cum ar putea să își îmbunătățească prestanța? Este un aspect important. Astfel, tinerii care nu reușesc la multe interviuri nu vor fi descurajați. Apoi mai există pericolul ca tinerii să se sature pur și simplu, să se descurajeze, să renunțe pur și simplu sau să, facă, să intre în grupuri extremiste, deoarece simt că societatea nu îi tratează cum trebuie. Iată încă un pericol. Aș dori să aud opinia raportorului în ceea ce privește educația. Ar trebui să menționeze și educația. Există 2 milioane de locuri de muncă în Europa care nu sunt uh, ocupate deoarece nu există competențele necesare. Educația nu a fost uh, aliniată suficient cu nevoile societății și cu felul în care se dezvoltă societatea, cu nevoile întreprinderilor. trebuie să se asume mai multă responsabilitate, universitățile trebuie să-și asume mai multă responsabilitate față de felul în care se descurcă pe viitor absolvenții. Le dă o diplomă, îi trimit în uh, lumea largă, fără niciun fel de altă responsabilitate. Cred că este o problemă pe care trebuie să o adresăm la nivel european. Trebuie să aliniem sistemele educaționale mai mult cu lumea mereu schimbătoare a afacerilor și a locurilor de muncă la ora actuală. Cursurile din, din universități trebuie să se schimbe și ele și trebuie să fie mai bine aliniate cu, cu mediul de afaceri. În punctul nostru de vedere, cred că majoritatea IMM-urilor vor uh, confirma faptul că există poveri imense de ordin birocratic. Trebuie să reducem poverile birocratice, iar acest lucru trebuie să se întâmple în curând, pentru că astfel tinerii vor fi încurajați să profite de oportunitățile pe care le au. Bineînțeles, nu putem rezolva aceste probleme de pe zi pe alta, Evoluțiile pe care, care se înregistrează în Europa sunt uh, pozitive, în general. Trebuie să ne asigurăm că băncile oferă împrumuturi afacerilor, întreprinderilor. Și există și alte evoluții pozitive. Tinerii vor fi ajutați pe termen lung. Pe termen scurt, însă, Trebuie să ne asigurăm că se creează un mediu pozitiv pentru tineri și că în momentul în care aceștia sunt angajați, vor fi tratați cum se cuvine și vor fi încurajați decât să fie exploatați. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult, nu mai dorește nimeni să ia cuvântul? Nu, așa că, nu știu, Luis, dorești să mai adaugi ceva la sfârșit? Mulțumesc, doamnă președintă. Aș dori să le mulțumesc antevorbitorilor mei pentru comentariile făcute. Au uh, atins uh, aspecte foarte importante, mobilitatea și toată problema imigrației. Nu dorim să-i pregătim pe tineri ca să plece din țările lor. Dorim ca economiile locale să profite de pe urma tinerilor uh, așa cum trebuie. Dacă creștem cooperarea între regiuni, atunci poate că tinerii vor putea să găsească, să găsească un loc de muncă într-o zonă mai mare. Trebuie să găsim un echilibru. Țările din sudul Europei au probleme foarte mari în ceea ce privește activitatea economică. E complicat în acest context să găsim imediat soluții uh, sustenabile pe termen scurt. Dar există probleme structurale mai fundamentale care nu pot fi ignorate. Trebuie să începem cu soluțiile de pe acum, pentru că atunci când economia uh, își revine, lucrurile să fie pozitive. Am vorbit, domnul Sean Kelly a vorbit despre Uh, felul în care tinerii sunt, nu sunt tratați cum se cuvine. Sunt bine pregătiți, dar primesc uh, uh, locuri de muncă cu salarii foarte mici în raport cu competențele lor. Și însărcinările lor nu au nimic de a face cu, fe, cu competențele lor. Trebuie, într-adevăr, să încercăm să-i apărăm. Vă mulțumesc tuturor! Aștept cu nerăbdare să lucrez cu raportorii din umbră și cu orice coleg care ar putea avea vreo contribuție. Toate contribuțiile sunt binevenite. Este vorba de o problemă foarte serioasă. Vă mulțumesc. Doamna președinte, vă mulțumesc. Singura decizie care mai rămâne de luat este termenul pentru amendamente. Uh, sugerez 3 uh, iunie, luni la 6 după masa. Trebuie să votăm acest uh, uh aviz în iunie. Am încheiat acest punct. Ce mai rămâne? Chestiuni diverse. Nu mai sunt chestiuni diverse, din câte am înțeles. Aș dori să vă informez că următoarea întâlnire este pe 19-20 iunie. Vă mulțumesc foarte mult. Întâlnirea a luat sfârșit. I was talking with uh, with this uh, with Lambert because uh, I think I had this this. Uh,